So you have the chance to take it away from ah, you when I want. It is a good feeling always. <laughs> Dear colleagues, I think... Uh, dragi colegi, cred că ar trebui să începem uh, această primă reuniune noastră după vacanța de vară. Vă urez tuturor uh, bun venit! Vom avea în fața noastră câteva luni dificile, așa că aș dori să încep cu primul punct de pe ordinea de zi, care se referă la adoptarea ordinii de zi. Acum aș dori să vă rog să fiți de acord cu propunerile legate de modificările la ordinea de zi. Aș vrea să vă informez cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, care este raportul doamnei Mănescu cu privire la rețelele de, de, de telecomunicații transeuropene. Dumnea ei a informat secretariatul că nu va putea să vină astăzi uh, la reuniune pentru a-și prezenta proiectul de aviz, deoarece are alte îndatoriri și a solicitat să facem schimb uh, cu prezentarea domnului, uh, cu avizul domnului Aguze la punctul 26. Este vorba despre fondul maritim și pentru pescuit sfârșit. Așadar, vom discuta mâine la ora 4.30. Uh, colegul nostru a fost de acord cu această uh, modificare uh, și raportorii din umbră au fost de acord cu această modificare și de aceea cererea mea pentru dumneavoastră este să acceptați această modificare. A doua remarcă se referă la voturi. Există o propunere referitoare la două voturi pe care vrem să le anulăm. În primul rând, punctul 13 de pe ordinea de zi, și anume sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din uh, FADR al uh, lui Elisabeth Schroeter și, în al doilea rând, punctele 15 și 16 cu privire la achizițiile publice. Este vorba de două puncte despre, despre achizițiile publice, uh, pentru care tot Ramona Mănescu este raportor. Aceste voturi uh, vor avea loc în luna octombrie, pe 10 sau 11 octombrie. Astfel, uh, vom avea mai mult timp la dispoziție pentru a analiza o serie de amendamente care au fost uh, prezentate în plus, aceasta vine ca urmare a solicitării raportorilor și uh, raportorilor din umbră. Dacă nu aveți alte solicitări în acest moment cu privire la ordinea de zi, vă rog să adoptăm ordinea de zi cu aceste două modificări. Înțeleg că ordinea de zi este adoptată. Aș vrea de asemenea să vă informez că această reuniune este difuzată pe internet, ca de obicei. În plus, uh, trebuie să vă spun uh, că um, trebuie să luăm uh, orele din ordinea de zi cu titlu indicativ, pentru că nu știm niciodată dacă ne putem ține de timp din cauza unor împrejurări neprevăzute. Așadar, vă rog să aveți să luați în calcul această posibilitate. Trecem așadar acum la punctul 2 de pe ordinea de zi și anume aprobarea procesului verbal al reuniunii din 20 și 21 iunie 2012. Procesul uh, verbal al reuniunii este disponibil, a fost distribuit membrilor și, ca de obicei, se consideră uh, adoptat la sfârșitul reuniunii dacă în timpul reuniunii nu apar obiecții. La punctul 3 acum de pe ordinea de zi uh, se află adoptarea proiectului de calendar al reuniunilor Comisiei Regii pentru 2013. Am avut deja o discuție inițială pe această temă Calendarul va fost distribuit și aș vrea să propun să considerăm calendarul aprobat la sfârșitul reuniunii dacă între timp nu ridicați obiecții. Dacă totuși ridicați obiecții, uh, eu uh, vreau să vă spun că am încercat să elaborăm cel mai bun calendar și este uh, un calendar, calendarul cel mai bun pe care l-am convenit cu administrația. Acum aș vrea să trec la comunicările președintei. Însă vom avea aceste comunicări uh, puțin mai târziu. Mm, acum uh, îi voi da cuvântul uh, domnului comisar pentru că va trebui să plece pe la ora 4. Nu, la ora 4 fix la Comisia de Transporturi. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul domnului comisar. Aș vrea să le reamintesc colegilor că înainte de vacanța de vară am început o discuție cu privire la avizul lui Marcus Piper și spuneam că uh, vrem să ascultăm și opinia domnului comisar Calas uh, despre mecanismul conectarea Europei de asemenea, veți avea și timp pentru a-i pune comisarului întrebări dacă veți avea. Îi dau cuvântul domnului comisar. Mulțumesc, bună ziua doamnelor și domnilor. Doamnă președinte, dragă Danuta, distinși eurodeputați. Aș vrea să vă mulțumesc uh, sincer pentru această invitație uh, de a avea acest schimb de opinii uh, cu Comisia Regii. Întotdeauna îmi face o plă- deosebită plăcere să vin în Parlament și să îmi explic punctele de vedere. Săptămâna trecută, președintele Barroso spunea în scrisoarea cu privire la starea uh, Uniunii Uh, către președintele Schulz că trebuie să concurăm și să facem mai mult pentru a crea o zonă adevărată a transportului european cu rădăcini europene. Mecanismul Conectarea Europei este un instrument nou și inovator uh, care se regăsește în pachetul următor al cadrului financiar multianual. Acesta își propune să uh, dezvolte um, infrastructură paneuropeană care combină transport uh, și infrastructură bazat pe valoarea adăugată europeană și care să servească, în al doilea rând, uh, pieței interne. Infrastructura de transport este importantă pentru coeziunea teritorială. În trecut am văzut că statele membre nu acordă o suficientă atenție infrastructurii transfrontaliere. Acesta este motivul pentru care mecanismul Conectarea Europei este complementar instrumentelor de coeziune și de aceea propunerea Comisiei a a alocat 10 miliarde de euro care să uh, fie gestionate în baza regulilor CEF. Acesta este mm, elementul central al discuției noastre de astăzi și aș dori să clarific cu dumneavoastră orice uh, nelămuriri pe care le aveți. Uh, aș vrea să vă reamintesc principalele caracteristici care se aplică acestei sume de 10 miliarde de euro din propunerea Comisiei. În primul rând, această sumă de 10 miliarde de euro este alocată exclusiv pentru proiecte din statele, de, statele membre în uh, politica de coeziune. Aceste state membre sunt eligibile pentru suma de 21,7 miliarde de euro. În al doilea rând, proiectele vizate vor beneficia de, o, de rate mai mari de cofinanțare aplicabile din fondul de coeziune, până la 85%. În al treilea rând, proiectele vor fi selectate uh, prin uh, apeluri specifice doar pentru statele din politica de coeziune, iar Comisia se va asigura că toate statele membre eligibile pentru fondul de coeziune pot să acceseze o, uh, o parte corectă din cele 10 miliarde de euro. Comisia va acorda prioritate proiectelor care respectă alocările naționale în baza din fondul de coeziune. Toate aceste lucruri sunt uh, descrise în mod clar în documentul neoficial al Comisiei din aprilie 2011, uh, după consultări uh, extinse care au avut loc la Praga cu statele membre din politica de coeziune și care, despre care aveți cunoștință. Știm cu toții că blocajele din transport și verigile lipsă afectează în special conexiunile dinspre sud-est spre vest cu consecințe importante pentru creșterea economică. Experiențele din trecut ne arată arată că statele membre din politica de coeziune au tendința să se concentreze în primul rând pe proiecte de transport cu importanță națională și regională și neglijează proiectele cu o relevanță mai largă la nivel european, cum sunt cele care îmbunătățesc conexiunile uh, transfrontaliere sau elimină uh, blocajele de pe anumite uh, rute transeuropene pentru a evita orice neînțelegere, nu vreau să spun că alte state membre, că unele state membre sunt mai motivate de un interes european. Însă programul TEN-T uh, sub management central este mai uh, uh, potrivit pentru situații complexe transfrontaliere. Acesta are niște, un proces de selecție foarte clar pe baza majorității calificate și pe baza relevanței în cadrul politicii TNT. Utilizarea fondurilor este controlată strict, iar aplicarea utilizării uh, fondurilor uh, oferă stimulente puternice pentru ca promotorii proiectelor să livreze proiectele la timp și la nivelul de calitate mm, scontat. Astfel se asigură o rată uh, cât mai mare de absorpție a fondurilor europene și o implementare eficientă a obiectivelor politice TNT. Această sumă de 10 miliarde de euro transferată din fondul de coeziune către mecanismul conectarea Europei își propune să ofere stimulente suplimentare și condiții favorabile pentru dezvoltarea uh, conexiunilor transfrontaliere și a altor proiecte europene cu valoare adăugată în statele statele membre din politica de coeziune. Fără acest mecanism, acest mecanism conectarea Europei nu ar putea contribui suficient uh, la coeziunea est-vest pentru că uh, pentru anvelopa generală toate cele 28 de state membre pot să uh, depună proiecte, ceea ce înseamnă o concurență mai dură. Există însă două preocupări majore legate de implementarea acestui mecanism de 10 miliarde de euro în cadrul mecanismului Conectarea Europei propus de Comisie. În primul rând, există riscul de a pierde o parte din bani. Uh, Uh, atunci când se transferă către mecanismul conectarea Europei, pentru că dacă nu există uh, proiecte suficiente, atunci fondurile ar putea să nu fie absorbite în totalitate. În al doilea rând, există temeri legate de creșterea birocrației pentru că uh, aceste, în, în cadrul acestor proiecte uh, se vor uh, face activități de monitorizare mai stricte. Haideți să începem cu acest risc de pierdere a banilor. Eu sunt pe deplin angajat obiectivului de respectare a anvelopelor naționale ca și în cazul fondurilor de coeziune. Totuși, trebuie să menținem un uh, proces competitiv uh, pe, bazat pe apeluri de propuneri pentru a asigura depunerea de proiecte de înaltă calitate cu valoare adăugată europeană. Avem nevoie de proiecte de calitate și nu vrem uh, să aplicăm doar principiul uh, primul sosit, primul uh, servit. Vrem să creăm o rețea de transporturi uh, complet integrată la nivel european. Și vrem să ne asigurăm că anvelopele naționale sunt respectate, iar în acest sens Comisia a identificat o serie de puncte în cadrul acestui proces în care poate să intervină și, uh, în acest sens, uh, are în vedere luarea unor măsuri. În amonte, Comisia se va asigura că fiecare stat membru construiește uh, un număr suficient de proiecte care îndeplinesc standardele de calitate și vom face acest lucru în, împreună cu sistemul Jasper. În al doilea rând, în ceea ce privește depunerea de proiecte, Agenția Executivă TNT îi va ajuta pe, prom, pe promovarea promotorii proiectelor să depună aceste proiecte uh, se are în vedere organizarea mai multor apeluri de propuneri care se referă exclusiv la fondurile transferate din fondurile de coeziune. Acum dați-mi voie să mă refer la povara administrativă. Statele membre își mențin responsabilitatea pentru implementarea proiectelor. Managementul central uh, în uh, mecanismul conectarea Europei se referă doar la selectarea proiectelor și nu va conduce la mai multă birocrație. Promotorii proiectelor nu uh, vor trebui să aibă legături cu o autoritate de management națională, ci doar cu agenția TNT care va acționa în numele Comisiei uh, de la Bruxelles. Iar sprijinul uh, Comisiei pentru agenție uh, a condus la dezvoltarea unui sistem cu o birocrație birocrație redusă, deoarece sistemul este online. În încheiere, aș vrea să vă spun că această sumă propusă de 10 miliarde reprezintă o componentă importantă a mecanismului conectarea Europei și uh, aceasta ne va ajuta să ne asigurăm că uh, rețeaua TNT va fi integrată uh, perfect. Așadar, această propunere a Comisiei este esențială pentru o implementare eficientă pentru a ajunge la infrastructura de care Europa are nevoie. Aceștia nu sunt bani luați de la statele membre din politica de coeziune, ci sunt bani care vor fi utilizați în mod eficient în beneficiul tuturor statelor membre din politica de coeziune și în beneficiul întregii Uniunii Europene. În contextul negocierilor privind uh, cadrul financiar multianual, mă bazez pe Parlamentul European pentru a apăra obiectivele și mecanismele ambițioase ale acestui nou uh, instrument. Mulțumesc pentru atenție. Președinte, mulțumim, domnule comisar. Acum o să-i cerem lui Marcus Piper, raportor pentru aviz, să ia cuvântul. Ai cuvântul, te rog. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru introducere și vă mulțumim pentru că uh, ați acceptat invitația noastră să fiți prezenți ast- prezent astăzi aici, pentru că la ultima întâlnire au existat o serie de întrebări din partea colegilor, o mare parte întrebări justificate. Dacă ar fi să trec în vedere întrebările colegilor prezentate înainte de pauza de vară, deja ajunsesem la părerea că avem nevoie de un astfel de instrument. Asta deoarece aduce plus valoare europeană, pentru că dezvoltă axe de transport care unesc uh, toate regiunile din Europa și că toate regiunile vor avea de câștigat în urma acestui concept. Atât uh, partenerii din Est, uh, din fondul de coeziune, dar și celelalte state membre vor avea cu siguranță de câștigat de pe urma mecanismului conectării Europei. Este un exemplu excelent pentru o politică care pune accentul pe plus valoare europeană. Cu toate acestea, tocmai aici, în cadrul Comisiei Regii, trebuie să luăm în serios grijile colegilor care se tem că, în cazul procedurilor privind concurența, Anumite țări uh, sunt mult mai uh, avansate decât uh, alte state membre mai tinere, care au intrat mai recent în Uniune și acestea, din urmă, vor fi dezavantajate. Puteți constata că există condiții de pornire echitabile pentru toată lumea dar odată ce se încheie o primă etapă, că acele țări care nu au venit la apel, nu au răspuns la primul apel, vor putea face poate acest lucru într-o a doua etapă. Acest punct al tratamentului echitabil al statelor membre, al regiunilor, este unul foarte important și cred că Vom putea aprofunda acest subiect în cadrul Comisiei Regii. Nu am să reiau uh, punctele deja prezentate, sunt convingătoare pentru mine în ceea ce privește um, alocarea țintită a fondurilor din cofinanțare, contribuția la dezvoltarea proiectului. Sunt argumente convingătoare pentru mine. Cunoașteți deja proiectul nostru de aviz, unde am cerut în uh, mod suplimentar ca uh, Um, anumite regiuni să fie tratate cu uh, mai mare atenție acolo unde există lacune și de asemenea am pus accentul asupra tratamentului echitabil pentru regiuni. Prima întrebare vizează, bineînțeles, uh, procedura de a, um, de licitație aici, în cadrul Comisiei Regii, Vom, va trebui să discutăm încă o dată articolul 84 din regulamentul general. Am ajuns la un compromis în acest sens, am elaborat un compromis în acest sens. Acesta însă nu este armonizat 100% cu colegii de la Comisia Trans. Prin urmare, dacă în octombrie sau în noiembrie vom ajunge la un compromis, cum ne putem asigura Întrebarea ni se adresează așadar și nouă. Cum putem să ne asigurăm că, în cadrul dialogului tripartit, nu uh, vom uh, accelera, poate vom grăbi un pic lucrurile. Cum să ne putem asigura așadar că înțelegerea uh, pe care o vom atinge împreună cu Comisia Trans nu va eșua în cadrul dialogului tripartit. Ne putem înțelege așadar în octombrie-noiembrie, dar în cadrul trialogului, atunci când e vorba de structura generală, poate acolo să ne confruntăm cu o decizie um, contrară. Iată o întrebare pe care o adresez tuturor, uh, și domnului uh, comisar și doamnei uh, președinte, să nu se ia nicio decizie prematură care să ne pună așadar în pericol. Mulțumesc. thank you, Victor please. Domnul Boștinaru. Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Domnule comisar, eu mă număr printre cei foarte mulți din Comisia Regii care au așteptat această întâlnire cu dumneavoastră, deoarece aveam nevoie de ea. Însă momentul nu este oportun, deoarece noi credem că ar fi trebuit să organizăm înainte de votul din Comisia Regii. Asta pentru a împiedica orice complicații. Dar, slavă Domnului, în sfârșit, astăzi s-a reușit organizarea acestei întâlniri. Două comentarii. Ar fi foarte bine și frumos să nu existe niciun fel de dispute în Consiliu și în Parlament, însă avem astfel de dispute. Știm că câteva state membre încă se opun mecanismului privind conectarea Europei și la fel avem probleme și în sânul Parlamentului. Există deputați care doresc se lupte pentru acest mecanism în mod uh, realist și care au dat dovadă în sfârșit uh, de o flexibilitate, flexibilitate care a apărut și din partea DG Move. Am vrea să primim uh, răspunsuri decente din partea Comisiei ca să putem să progresăm și să găsim compromisul necesar. Vrem ca până la urmă să reușim să diluăm disputele și tensiunile și să ajungem la compromisul necesar în trialog. În primul rând, ce fel de măsuri propune DG Move pentru a îmbunătăți capacitatea instituțională și administrativă a statelor membre, pentru că acesta este principalul motiv de îngrijorare. Există încă state membre care se confruntă cu probleme grave în ce privește capacitatea lor instituțională și administrativă. Poate vă amintiți de un uh, film uh, rusesc prin care aflam că Moscova nu crede în lacrimi. E bine, același lucru se poate aplica și la noi. Nici noi nu credem în politici. Vrem uh, să vedem că lucrurile se implementează și că în statele membre se ajunge la rezultate concrete. Care sunt, deci, garanțiile legale prin care veți reuși să înfăptuiți acest lucru? Cum veți uh, putea fi eficient și cum veți putea face acest lucru până în 2014? În al doilea rând, în legătură cu um, normele și regulile prin care se selectează proiectele, există reguli care trebuie să fie cunoscute de Parlament înainte să încercăm să negociem un compromis. Și, în fine, astăzi discutăm despre acea sumă de 10 miliarde de euro care trebuie să fie luată, pentru că fie că ne place sau nu, asta se întâmplă. Fondul de coeziune va fi grav afectat de transferul sau de luarea celor 10 miliarde de euro care vor avea un uh, efect foarte mare asupra plafonului. Eu sunt uh, gata să mă străduiesc împreună cu dumneavoastră și cu ceilalți colegi să ajungem la o soluție rezonabilă, însă avem nevoie de garanții. Astăzi noi discutăm aici despre cifre, în timp ce nu există niciun fel de cifre stabilite nici pentru cadrul financiar multianual, nici pentru vreun capitol din bugetul Uniunii Europene începând cu următoarea perspectivă. Singura cifră certă pe care avem este aceasta de 10 miliarde pentru mecanismul conectarea Europei. Foarte bine că o avem, dar ce garanții avem că se va face o repartizare corectă din buget și care va fi impactul transferului? Mă bucurat să constat flexibilitatea și disponibilitatea uh, pe care am uh, văzut-o din partea dumneavoastră și din partea Comisiei TRAN, de care am dat și noi dovadă, dar o să vă rog să îmi dați motive și garanții mai bune ca să mă asigurați de progres. Mulțumesc, Oldrich Lasac. Mulțumesc, am să mă exprim în cehă, limbia ma maternă. Domnule comisar, mai întâi de toate, Vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, prezentat acest nou instrument. Mi-este clar că în scurtă dumneavoastră prezentare nu ați fi avut cum, n-ați fi putut să risipiți toate îndoielile noastre sau să răspundeți la toate întrebările pe care le-am fi avut. Aș vrea să clarific câteva dintre observațiile la care s-au referit colegii mei. Prima întrebare. Ce părere aveți dumneavoastră la comisie despre posibilitatea ca și alții să contribuie, astfel încât uh, sumele sau plafoanele alocate statelor membre să fie menținute ca atare. Adică, chiar dacă banii vor fi transferați de la fondul de coeziune la acest mecanism, statele membre să își păstreze puterea de a hotărâ. În al doilea rând, aș vrea să știu dacă Comisia este gata să introducă reguli prin care să selecteze proiecte noi, proiecte finanțate din cele 10 miliarde de euro ce sunt luate de la fondul de coeziune. Și încă o întrebare în legătură cu gradul de pregătire a statelor membre de a se implica în aceste proiecte. Din câte am auzit, unele țări se confruntă cu lipsa de capacitate. Așadar, vă întreb, cum veți ajuta țările care se confruntă cu lipsa de resurse? De asemenea, ce propuneți să faceți în legătură cu capacitatea administrativă a agenției TNT, care va administra proiecte ce se ridică până la 8 miliarde de euro? Și, din câte am înțeles, în viitor această sumă va ajunge chiar la 50 de miliarde de euro. Vă întreb, nu credeți că riscăm să creăm un haos administrativ? Președinta, mulțumesc, dragi colegi, mai avem încă cinci uh, deputați care s-au înscris, șase, șapte, opt, văd, opt deputați care doresc să intervină. Închid lista, dar asta înseamnă că avem la dispoziție doar 20 de minute pentru întrebări și răspunsuri Așa că vă rog să vă limitați la întrebări, lăsați observațiile și comentariile ca să putem da și domnului comisar posibilitatea de a răspunde. Am să fiu cât se poate de succintă. Există o decizie aici, în cadrul Comisiei Regii, și anume un vot referitor la regulamentul general și Comisia însăși a prezentat situația astfel încât cele 10 miliarde din fondul de coeziune vor fi folosite ca atare este răspunzător cu regulamentul general aici. Nu știu dacă domnul comisar este la curent cu faptul că există numeroase solicitări ca mecanismul conectarea Europei să fie eliminat complet din regulamentul general, trebuie să facem eforturi să găsim un compromis care să reprezinte părerea generală a acestei comisii. Nu e deloc ușor. Am investit mult timp și efort. Uh, cu siguranță unii eurodeputați vor avea o altă părere, dar trebuie să găsim la, să ajungem la o părere a majorității. Domnule comisar, dumneavoastră v-ați prezentat uh, propria propunere. Care este părerea dumneavoastră față de decizia din uh, Comisia Regii? Dacă vedeți posibilitatea de a ajunge la un compromis care să reflecte părerea majorității din această comisie și care să fie de asemenea acceptat și de majoritatea din Consiliu. După cum s-a subliniat deja, nu ține doar de Parlament, nu există doar ambiții puternice aici, la Parlament, ci și la Consiliu și există o majoritate aici, în comisia noastră, care doresc să găsească o cale pentru a avansa și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest compromis pe care l-am găsit în regim Mulțumesc! Thank you, Mulțumim. Urmează Elșvieta Lucacescă. Mulțumesc. Domnule comisar, am câteva întrebări. În prima parte a prezentării dumneavoastră ați spus că cele 10 miliarde vor fi luate de la fondul de coeziune și vor fi folosite doar de statele membre care ar fi folosit fonduri de coeziune oricum. Însă, în ultima parte, ați spus că aceste uh, fonduri sunt uh, pentru toate statele Uniunii Europene. Ce garanție aveți, deci, că cele 10 miliarde vor fi folosite 100% de statele din uh, programul de coeziune? Pentru că văd din documentele neoficiale că nu există suficiente, garan- suficiente garanții în acest sens. A doua întrebare, cum veți uh, combina sursele de finanțare uh, în mecanismul conectarea Europei. Cum vor decurge lucrurile? Să zicem că avem un proiect, el poate fi finanțat atât din fond de, fonduri de coeziune, cât și din alte instrumente? Iar dacă da, atunci care este regula de alocare a fondurilor? Aceeași ca la fondul de coeziune sau alta? De exemplu, primul venit, primul servit? Nu știu. Și apoi uh, sunt de acord cu cei care spun că ar trebui să scădem cheltuielile administrative din cheltuielile eligibile, deoarece statele membre nu au uh, toate același nivel de experiență. Cele mai nou intrate nu au uh, același grad de pregătire ca și celelalte. Și, în fine, în ce privește strategia de dezvoltare a rețelei TNT, și uh, mecanismul conectarea Europei. Din câte am înțeles, până în 2030 va fi dezvoltată în principal rețeaua de bază, rețeaua centrală. Și uh, proiectele vor uh, respecta trei condiții. Să existe trei state membre, să existe trei mijloace de transport și și două sec secțiuni sau segmente de transport. În ce privește cofinanțarea, v-aș întreba de pildă, dacă avem o rețea rutieră care are segmente în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, atunci cum putem să finanțăm dezvoltarea acelei rețele care conectează state europene către state terțe? Se vor finanța doar segmentele din Uniunea Europeană sau se poate finanța întreaga rețea, cel puțin în zonele periferice Uniunii Europene. O să vă rog să vă limitați la întrebări ca să aibă timp și domnul comisar să răspundă. Domnul Angurakis, un minut. Mulțumesc. Eu o să încerc să fiu cât mai concis posibil. Mai întâi, doamna președinte, domnule comisar, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Piper pentru documentul de lucru pe care ni l-a prezentat și care ne ajută să înțelegem mai bine situația. Întrebările mele sunt precise. Cele 10 miliarde care sunt luate de la fondul de coeziune vor uh, fi adăugate la cele 50 de miliarde care există deja pentru mecanismul conectarea Europei, da? Dacă așa este, atunci următoarea întrebare. Celelalte miliarde prevăzute pentru acest mecanism, ce legătură au ele cu coeziunea? O altă întrebare, cum justificăm transferul celor 10 miliarde din fondul de coeziune? Mă gândesc la țările care ar putea să perceapă o parte din această sumă, care ar putea să o primească, o parte din fonduri, dar ar fi și țări care nu ar mai beneficia de pe urma acestor bani, deoarece ele ar pierde. Ce veți face? Situația mi se pare delicată, mai ales că în aceste vremuri de criză, coeziunea Europei este supusă la încercare. În al treilea rând, poate ne puteți spune în câteva cuvinte care sunt dezacordurile din Consiliu în acest moment. Înțeleg că nu puteți să ne dați prea multe detalii, dar să ne spuneți măcar care este situația. Și apoi, care este proiectul privind finanțarea acestor lucrări. Mulțumim. Un minut. Doamna Sanchez Schmidt. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să fiu concisă și rapidă. Investițiile europene în rețelele de transport sunt necesare pentru coeziunea economică, dar uh, trebuie să acționăm cu eficace, cu eficacitate ca să asigurăm uh, conectarea acestor teritorii. O problemă care mi se pare importantă este următoarea. Care va fi implicarea actorilor uh, locali și regional, dar și național, în procesul decizional. Am înțeles că este nevoie de o mai bună legătură și conectivitate între cele două fonduri. Prin FEDER se poate finanța de asemenea infrastructura de transport. Nu există oare suprapuneri? Ce părere aveți? Ar trebui să ne concentrăm pe segmentele care nu sunt suficient dezvoltate, mai ales pe cele transfrontaliere. Dar, ă, așa cum spunea și colegul Piper, poate ar fi o soluție să alocăm o proporție de 30% pentru secțiuni transfrontaliere. De exemplu, la mine, în Perpignan, există un, un tronson care nu este suficient de bine dezvoltat, este periferic și ă, nu putem obține bani, deoarece, din păcate, e complicată situația. Sunt două regiuni implicate. Dragi colegi, să dăm cuvântul domnului comisar acum. Îmi cer scuze, eu uh, țin foarte mult la respectarea timpului și Comisia de Transporturi mă așteaptă. Aș fi vrut să vin mai devreme să vă răspund la multe dintre întrebările care îmi sunt cunoscute și pe care le-am mai auzit uh, și uh, cu alte prilejuri. Mai întâi, vreau să spun că, din câte știu eu, cei de la Comisia Regii și cei de la Comisia Tran lucrează împreună pentru a găsi un compromis și mă bucur acest lucru. Sper să îl puteți obține și îmi pare bine că ați pornit pe această direcție de a lucra împreună. Vă sprijin. Trebuie să spun că mecanismul de conectare a Europei prin propunerea noastră e prevăzut cu 50 de miliarde care sunt pentru transport, uh, infrastructură energetică, iar uh, cele 21,7 se adaugă la cele 32 de miliarde care erau deja prevăzute. Avem uh, bugetul TNT, care este și el hotărât Există destul de mulți bani disponibili și din fondurile structurale, tot pentru acest scop. Ce e nou este transferul de 10 miliarde de la fondul de coeziune. Practic, uh, filozofia de la care pornim poate să fie că luăm acești bani de la fondul de coeziune sau că îi adăugăm uh, pentru a promova proiecte de coeziune. Eu aș spune că este totuși o coeziune ceea ce facem noi aici. Eu am susținut și o fac și astăzi din nou că prin acest uh, instrument creăm coeziune între țările din est și vest, țările din sud, țările din nord. Conexiunile acestea nu se pot face fără acest mecanism. Principalul argument al oponenților este că astfel fondul de coeziune pierde bani și uh, proiectele de coeziune au de suferit. Eu uh, știu că după întâlnirea de la Praga am venit cu un document uh, foarte bine elaborat, un document solid prin care Comisia descrie cum putem să ajutăm țările să întocmească proiecte și să depășească dificultățile administrative. Totuși, trebuie să spunem foarte clar că Comisia nu este singura care face muncă administrativă și statele membre trebuie să-și iau un angajament în acest sens și să facă eforturi pentru a promova proiectele. La pagina 6 din acest document avem o descriere foarte detaliată în sensul celor pe care tocmai vi le-am spus. Deci suntem pregătiți să sprijinim țările care se confruntă cu dificultăți. Și uh, vreau să vă spun că în Consiliu s-au discutat aceste probleme de două ori, o dată în martie și apoi în iunie. În martie, Consiliul a adoptat o așa numită abordare generală privind uh, drumările TNT. Acolo apare o listă cu priorități, cu obiective. Statele membre au fost de acord și să știți că a fost uh, un proces destul de anevoios, pentru că a fost nevoie de 2 ani ca să ajungem la un acord. La Consiliul din iunie s-a adoptat abordarea generală parțială cu privire la obiectivele TNT și acolo lista de obiective este foarte clară. Toate statele, inclusiv cele din programul de coeziune, au convenit asupra coridoarelor și asupra priorităților. Întrebarea este dacă putem să adăugăm ceva la mecanismul de conectare a Europei, dacă putem să-l îmbunătățim. Sigur că putem să-l îmbunătățim sau să-i adăugăm ceva, dar eu zic că trebuie deocamdată să gândim la nivel strategic, la nivel global. A fost o dezbatere foarte mare, toată lumea dorea să adauge ceva, să schimbe ceva, să se introducă punctele de trecere la frontieră și altele. Eu cred însă că împreună cu statele membre am reușit să păstrăm rețeaua strategică așa cum era ea în propunerea inițială. Sigur că aceste lucruri uh, vor fi rediscutate și pe viitor, însă deocamdată vreau să vă spun că aceste miliarde vor fi uh, diseminate și vă rog să notați că 10 miliarde reprezintă totuși o sumă modestă. Din 2008 până în 2011, Comisia a acordat uh, ajutor pentru instituțiile cu care a lucrat de 4,5 trilioane. Deci vă dați seama de diferența de magnitudine. Principala întrebare care văd că este pe buzele dumneavoastră și uh, care a apărut din Polonia și din alte țări uh, se referă la modul de distribuție a acestor bani. Adică cele 10 miliarde să nu meargă către un singur proiect, în timp ce celelalte proiecte să riște să rămână fără finanțare. Noi uh, ne-am străduit, am făcut eforturi și s-a văzut acest lucru la Praga și cred că dumneavoastră, prin compromis, mergeți în aceeași direcție. Suntem de acord să menținem un anumit echilibru geografic banii care sunt transferați către mecanismul conectarea Europei vor fi supuși unor reguli stricte și se va respecta o proporție. Aceste lucruri vor fi parte din compromis. Restul însă rămân deschise discuției M-ați întrebat care ar trebui să fie regulile pentru gestionarea banilor care sunt uh, transferați către mecanismul conectarea Europei. Nu știu dacă vor fi chiar 10 miliarde, dar 10 miliarde este propunerea Comisiei. Aici ce pot să vă spun este că noi suntem gata să respectăm procentele. Am spus în documentele noastre și în uh, documentele, în actele de implementare că vom acorda cea mai mare prioritate proiectelor naționale, proiectelor de importanță națională. Colegul uh, Lewandowski a subliniat acest lucru într-o scrisoare a sa, deci avem o poziție comună. Dumneavoastră ne-ați criticat uh, și aveți dreptate. Într-adevăr, nici noi în comisie nu am uh, ieșit cu o poziție foarte clară în toate privințele, dar am discutat între noi și sperăm să găsim un compromis între noi și cu dumneavoastră. Știu că se pot face multe lucruri pentru a păstra echilibrul geografic, însă ce nu putem face este ca în mecanismul conectarea Europei și în fondurile de coeziune nu putem uh, să creem iluzia că uh, avem uh, bani de, coezi- de coeziune într-un uh, pachet foarte mare și că avem bani de coeziune și în interiorul mecanismului conectarea Europei într-un pachet mai mic. Nu, nu vrem să creăm acest uh, gen de percepție că ar exista bani de coziune în două părți și într-o parte doar pentru proiecte transfrontaliere. Noi vrem să păstrăm echilibrul uh, geografic, dar nu putem să optăm pentru aceleași principii în mecanismul de conectare a Europei ca și cele din fondul de coeziune. Va trebui să găsim uh, un compromis uh, și sper să putem face acest lucru. Mulțumesc. Thank you very much, Commissioner. I understand you want to leave. Vă mulțumim foarte mult, doamna comisar. încât am înțeles, doriți să plecați. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și sper că ați răspuns la întrebările oarecele Constanțe. Aș putea să mai pun o întrebare. A fost o propunere a comisiei pe care, prin care dumneavoastră cereți transferul de fonduri din fondul de coeziune către mecanismul conectarea Europei. Dumneavoastră ați putea spune foarte simplu că să um, tăiem acești bani din uh, fondul de coeziune și să crește mecanismul Europei, dar ar fi clar că nimeni în Parlament nu ar accepta diminuarea fondului de coeziune. E propunerea dumneavoastră. Trebuie să reacționați, trebuie să încercați să găsiți un compromis. Nu e posibil să spuneți nu. That you don't, uh, that you are not ready uh, to mix uh, the procedure. E clar că nu sunteți dispus să amestecați procedurile și să acceptați că o parte din fonduri vin din fondul de coeziune. Fondurile de coeziune reprezintă cu totul altceva decât fondurile de transport. Nu, nu prea știu, după cum v-am explicat, tu e părerea mea. Și cred că e clar, dacă această variantă nu e una acceptabilă. După cum vă spuneam, fără acest instrument nu există niciun instrument care să îmbunătățească în mod real legăturile dintre țările din uh, fondul de coeziune și celelalte părți ale Europei. Iată de ce am recurs la această soluție. Încă o dată, dacă introducem aceste fonduri acolo și creăm un uh, instrument de coeziune cu Um, reguli de cofinanțare, atunci trebuie să existe un tablou general. Acesta a fost mai mult sau mai puțin adoptat de statele membre ca abordare generală, dar există anumite rețele transeuropene și această rețea transeuropeană care include și țările din fondul de coeziune are un instrument special de finanțare. Dragi colegi, încă o dată mulțumim domnului comisar și vom relua ședința după câteva minute. Okay. Okay. Thank you. Uh, with this, I would like to move to point six on our agenda, which Haideți să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, care reprezintă de altfel o continuare a discuției referitoare la mecanismul conectarea Europei. Marcus, uh, îmi închipui că dorești să faci o dată introducerea sau ai terminat cu introducerea? Ist noch că gewonnen, nu? Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnul comisar a clarificat anumite aspecte, ce puțin după înțelegerea mea, e vorba de aceste fonduri distribuite după regulile uh, fondului de coeziune. Domnul comisar a afirmat că există într-o primă etapă uh, așa numite drepturi eh, naționale, conform unor criterii, așadar, eh, de defalcare care corespund statelor membre. De asemenea, a afirmat că proiectele care sunt cele mai importante pentru statele membre vor fi acceptate și de comisie, o, așadar eh, încă un punct în favoarea statelor membre, dar nu cred că ar trebui să mergem uh, într-atât de departe, așa cum afirma, de exemplu, doamna Creel. E un instrument nou și e un instrument nou care se bazează pe proceduri de concurență. Dacă dorim să perturbăm totul, atunci, practic, n-am atins nimic și revenim la uh, regimul uh, obișnuit. Nu oferim uh, niciun stimulant nou și nu cred că are sens ar trebui să încercăm să avem o abordare inovatoare, cel puțin cu această bucată mică din fondul de coeziune. Dacă comisia este dispusă să modifice toate aceste reguli și să le adapteze la solicitările noastre, atunci aș dori să rog colegii de partea cealaltă, de partea stângă, să fie și ei de acord. Pentru că altfel facem uh, totul fără administrare centrală, introducem totul în fondul de coeziune și nu atingem dinamica pe care doream să o atingem, lucru care mie personal mi se pare păcat. Cred că cu siguranță mulți colegi vor dori să mai înainteze amendamente, iată de ce nu doresc să înaintez prea mult din cele prezente în raportul final. Dragi colegi, înainte de a da cuvântul raportelor din umbră, aș dori să răspund unora din acelor colegi care sunt îngrijorați refă- referitor la cele spuse de Marcus, că se lucrează la un compromis între DigiTran și DigiRegio Puteți fi liniștit că, atâta timp cât sunt președintele acestei comisii, nu va fi niciun compromis care să nu fie votat de această comisie. S-a votat un compromis în iulie, există o nouă poziție comună care urmează să fie votată, aceasta va fi prezentată în cadrul acestei comisii și o vom supune la vot. Stați liniștit așadar. Victor, doresc să iei cuvântul în calitate de raportor din umbră. Aș dori să le reamintesc raportorului din urmă că nu trebuie să abordeze fiecare detaliu Uh, mecanismul Conectarea Europei și așa mai departe. Ramona Mănescu nu e aici, Karima Dăl nu e aici. Olgi, ai doresc să iei cuvântul? Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să subliniez faptul că salut acest document. Cred că vine să întregească discuțiile noastre de aici. De asemenea, consider că ar trebui să se pună un accent suplimentar asupra proiectelor transfrontaliere sau proiectelor în regiuni uh, aflate la graniță. 30% din fonduri ar trebui să fie investite în aceste regiuni. Aș dori să întreb dacă raportorul are vreo idee referitor la cum se va coordona acest fond cu fondul de coeziune într-un mod cât se poate de lin. Victor, doresc să cuvântul în calitate de raportor din umbră? Yeah, it's, it's, it's quite, uh, quite hard after the E destul de greu să fac acest lucru după explicația primită de la domnul comisar nu a fost uh, chiar atât de mulțumitoare, aș spune. Aș dori să-mi înlucesc un pic poate reacția în ceea ce privește acest 30% uh, pentru regiunile, pentru dimensiunea transfrontalieră, mi se pare prea, prea strictă. Există state membre care și-au rezolvat deja aceste probleme și există state membre care se află într-o situație mai precară și care poate ar trebui să beneficieze de mai multă flexibilitate. Trebuie să le confirme această flexibilitate pentru ca statele membre să-și poată adapta finanțarea la propriile nevoi. Dacă nu există flexibilitate, atunci uh, nu se poate decât să ne confruntăm cu opoziție din partea statelor membre, care vor vedea acest mecanism ca fiind mult prea restrictiv. Eu aș pleda așadar pentru mai multă flexibilitate în ceea ce privește finanțarea. Personal, sper că se va ajunge la un compromis avem nevoie de un compromis. În caz contrar, vom continua să discutăm despre utopii, un loc care nu există de altfel conform definiției grecești. Ci trebuie să ajungem la un compromis. Trebuie să pornim de la compromisul adoptat în cadrul Comisiei Regii. Acesta reprezintă fundamentul oricărei încercări de a construi un alt compromis. Știu că există deja o propunere care se aliniază la amendamentul uh, înaintat de mine. Dintr-un punct de vedere personal, mă bucur acest lucru, dar încă o dată, pentru a înainta, trebuie să uh, vedem uh, că se dă dovadă de flexibilitate și de sprijin politic, uh, pentru ca toate grupurile politice să conlucreze înspre această soluție. Dacă grupurile își vor păstra uh, abordarea sau dacă va, comisia va da dovadă de o lipsă de unitate, dacă vor exista conflicte interne în cadrul Consiliului, atunci compromisul va fi mai degrabă un exercițiu intelectual, nimic mai mult. Eu vă rog să ajungem la un compromis. Aștept să colaborez cu Constanță, dar trebuie să lucrăm pe baza celui pe care l-am adoptat în cadrul regulamentului general, trebuie să vedem că toate părțile implicate dau dovadă de flexibilitate și aș îndrăzni să spun că DigiMove ar trebui să folosească un, cu totul alt limbaj. Vă mulțumesc! Cornelia nu e aici. Joachim Zeller, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am, uh, nu am pus o întrebare din cauza timpului limitat, dar mă alătur colegului Boștinariu. Comisarul nu ne-a înțeles încă o dată și nu ne-a ajutat să înaintăm în uh, discuție. Raportul domnului Piper ar fi furnizat o bună bază cu propuneri concrete care ne-ar fi permis să atingem ceva concret în ceea ce privește intențiile legate de mecanismul conectarea Europei. În ceea ce privește cele 10 miliarde din fondul de coeziune, există întrebări ulterioare. Mecanismul conectarea Europei nu e doar un instrument financiar, ci e privit ca o instituție. Vom avea nevoie de personal, nu știm cât. Uh, personalul costă bani. De unde vor veni acești bani? Avem uh, bugetul pentru personal al comisiei, acesta va fi redistribuit sau uh, vom, uh, va trebui să creștem uh, bugetul alocat fiecarei agenții, a comisiei pentru personal? Rămâne de văzut. Văd uh, de asemenea din afirmațiile statelor membre că uh, în ceea ce privește organizarea internă a acestui mecanism și posibilitățile de acces a acestei instituții, că nici măcar nu au început să abordeze aceste subiecte. Ar trebui, când se spune că ar trebui intro, sprijinit uh, îndeosebi traficul feroviar, vedem uh, de fapt un sistem gestionat de diverse agenții în fiecare stat membru și diverse, diversi operatori de, de infrastructură. Trebuie să punem pe toți la aceeași masă, pentru că fiecare are alt proiect pe termen lung. Dacă nu intervenim în uh, ceea ce privește planificarea rețelelor eh, transeuropene, transeuropene în care de altfel am investit, investit miliarde în ultimele decenii și dacă nu punem accentul deosebi pe regiunile transfrontaliere, pentru că acolo avem principalele lacune în rețelele transeuropene, deoarece operatorii de infrastructură se concentrează, bineînțeles, pe acele tronsoane profitabile în interiorul țării. Și, de altfel, trebuie să ținem cont de faptul că acești operatori de infrastructură intern se află în concurență unii cu ceilalți. Iată, trebuie să găsim un răspuns la toate aceste întrebări văd bunele intenții care sunt urmărite aici, dar în cele din urmă, în uh, realizarea acestor inițiative, trebuie uh, să creăm o rețea transeuropeană independentă de granițele naționale și dacă nu reușim să ne punem de acord, nu vom înainta nici în anii care vin. Îți mulțumim, uh, Joachim. Oui, présidente, merci. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să fac câteva observații referitoare la acest raport al domnului Piper, care este foarte interesant și care ridică puncte foarte bine întemeiate. Ideea că prioritățile europene trebuie să ghideze o serie de mari investiții este o, o idee bună, însă prioritățile europene nu țin doar de aspectul transfrontalier, ci și modurile de transport sunt prioritare. Aș vrea să știu dacă Comisia intenționează ca printre prioritățile sale să includă și uh, predominanța transporturilor care consumă sau care emit mai puține emisii de dioxid de carbon și care au o infrastructură mai ecologică și mă uh, interesează în special uh, transportul maritim. Mă gândesc la țările din Balcani sau la uh, țările precum Lituania, Estonia. Există foarte multe soluții uh, pentru transportul maritim. Iată, aceasta este o situație în care nu doar infrastructura trebuie susținută, ci și uh, lansarea sau dezvoltarea unei serii de legături pentru promovarea sustenabilității economice. Aș vrea să știu dacă și aceste măsuri sunt prevăzute în propunerile Comisiei. Mulțumesc, Voice Holnici. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie să vă reamintesc că la începutul acestei legislaturi am discutat despre uh, politica microregională. La vremea respectivă, atât Comisia cât și Consiliul spuneau că sunt împotriva uh, unei astfel de politici. A, și Parlamentul spunea același lucru. Existau foarte mulți sceptici la vremea respectivă și cu siguranță mulți uh, s-au opus uh, dezvoltării unui buget comun pentru astfel de măsuri pentru că era vorba de regiuni uh, bazate pe mai multe țări. Iar acum uh, această politică uh, a fost redenumită mecanismul conectarea Europei. Eu trebuie să vă spun că proiectul este foarte interesant. Sigur, există îndoieli, există și semne de întrebare. Și am o întrebare pentru Marcus și pentru comisie, evident. Întrebarea este care va fi eficiența uh, Uh, acestor bani cheltuiți din politica de coeziune. Este vorba de cei 10 miliarde plus uh, alte câteva zeci de miliarde. Există anumite mm, calcule legate de câte posturi uh, s-ar crea, câte locuri de muncă s-ar crea, pentru că până la urmă scopul este și crearea de locuri de muncă. Deci acești 10 miliarde uh, Uh, transferați uh, către astfel de proiecte se vor traduce în crearea de noi locuri de muncă în Uniunea Europeană și câte astfel de locuri de muncă ar putea fi create. Și s-a mai menționat un lucru, m-ar interesa și costurile asociate cheltuirii unei sume de 50 de miliarde. Știm uh, care ar fi aceste costuri uh, Și acum aș vrea să aflu câteva date comparative între fondurile de coeziune și aceste fonduri. Acestea sunt uh, întrebările. Marie Terez. Foarte rapid, domnule președinte, aș vrea să reiterez întrebările pentru că domnul comisar nu a răspuns. Uh, în primul rând, care ar fi uh, implicarea în procesul de elaborare a proiectelor și în procesul decizional al diferitelor niveluri locale, regionale și naționale? Referitor la propunerea de a aloca 30% pentru proiecte transfrontaliere, cum am putea introduce puțină flexibilitate, pentru că nu toate zonele de frontieră au aceleași nevoi. În zona mea, la frontieră, ne aflăm la sfârșitul proiectului. Nu mai este nimeni pe listă, așa că îi dau din nou cuvântul lui Marcus. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, impresia că o parte din colegii mei așteaptă de la mine să fac uh, ceea ce trebuia să facă comisia, de fapt. Dar n-am să fac eu acest lucru. Am să încerc să preau în raportul meu o parte din punctele prezentate astăzi de aici și am să încerc să le prezint astfel încât uh, să fim uh, de o părere unanimă cu colegii de la Comisia Trans, să nu există un conflict atunci când vom prezenta raportul în plen. Ca până acum, ca și colegul Boștinariu, cred că suntem uh, cu toți extrem de interesați, să ajungem la un compromis. Am, s-au făcut deja prime, primii pași uh, propuși de colegul Boștinariu, și uh, care sunt, uh, ce puțin uh, scoși în evidență în raportul meu, diversele etape implicate, de ce uh, nouă, în uh, calitate de comisie regii, nu n-ar reuși să ajungem să ne punem de acord referitor la o procedură. Uh, Colegul uh, Vlazac și-a prezentat foarte clar părerea, se poate să, totul, ca totul se desfășoare în felul următor. Să există o primă etapă unde avem uh, anvelopele naționale, așadar uh, unde stabilim cum să facă alocările naționale. Fiecare țară va fi luată în considerare cu partea sa teoretică din fondul de coeziune. Aceasta are dreptul uh, să pună în aplicare un proiect cu aceste uh, fonduri. Bineînțeles, trebuie să ca totul să se desfășoare conform unei uh, proceduri bine stabilite. Avem apoi o a doua etapă pe care mi-o închipui în felul următor, că acele țări care nu au reușit uh, în prima etapă să reușească în această a doua etapă, în urma unei proceduri de licitație. Cum se desfășoară exact, totul nu ține de noi, nu e treaba noastră. Pentru noi important e să creăm, să stabilim filozofia întregului mecanism și să veghem ca totul să se desfășoare în mod echitabil. Uh, după cum a spus și Mariterez, știu că totul e extrem de greu, îndeosebi să planificăm totul între diversele regiuni aflate la frontieră. Nu sunt însă tehnicianul sau funcționarul care trebuie să facă acest lucru. Cred că sarcina noastră aici e să uh, punem în aplicare filozofia, să vedem cum putem consolida regiunile frontaliere. Iar apoi, experții din comisie trebuie să pună concret în aplicare această filozofie. În ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor, cred că nimic nu e mai eficient decât propunerea actuală a Comisiei. Nu avem multe măsuri la nivel european și e o propunere eh, rațională, căci în fond și la urma urmei, dacă reușim să creăm un, un instrument de finanțare uh, care uh, să poată fi folosit pentru acele proiecte sprijinite, de exemplu, și de instrumente de finanțare ale BEI, atunci avem, într-adevăr, o uh, mare posibilitatea să reușim să punem în aplicare totul. Dacă îmbunătățim astfel, de exemplu, accesibilitatea în diverse regiuni din Polonia sau din Bulgaria, atunci și economia și entitățile stabilite acolo vor avea de profitat, de câștigat. Aceasta este ideea de bază. Dorim să stabilim legături între diversele regiuni ale Europei prin acest mecanism conectare Europei și sper să ajungem la un compromis în um, acest sens. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Marcus! Acum uh, va trebui să hotărâm termenul pentru depunerea amendamentelor. Înainte să vă spun cât de repede va fi acest termen, uh, Uh, aș vrea să vă spun că v-am avertizat în iulie deja că vom avea un termen scurt. Termenul este 19 septembrie, ora 12. Deci 19 septembrie, adică poi mâine. Acestea fiind spuse, aș dori să vă mulțumesc și să închid acest punct de pe ordinea de zi. Următorul punct uh, este punctul 26, pentru că am făcut uh, o schimbare în ordinea de zi. Iar uh, și discutăm despre proiectul de aviz al uh, Rosei Estara Sferagut. Rosa, aveți cuvântul. Mulțumesc. În ceea ce privește acest proiect de aviz, Comisia Europeană a propus a făcut o propunere legată de Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime uh, și integrarea acesteia în cadrul unei politici integrate. Și aceasta pentru a reduce povara administrativă și pentru a consolida politica maritimă integrată. Acum uh, mă, vă voi prezenta proiectul de aviz. Măsurile propuse de comisie uh, sunt pozitive în general și împărtășesc majoritatea acestor propunere, propuneri. Însă, un lucru deosebit de relevant constă în îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor din aceste zone de coastă. Uh, Raportul uh, analizează și situația financiară a regiunilor uh, piscicole. și, uh, bineînțeles, și asupra situației economice din aceste zone. Cred că obiectivele fondului ar trebui să fie redefinite pentru a ne concentra pe aspectele importante ale sectorului pescuitului. și cred că ar trebui să creștem uh, și posibilitățile de ocupare și de creare de locuri de muncă. În ceea ce privește managementul uh, resurselor uh, de pește, efectul va fi unul pozitiv, pentru că va scădea um, cantitatea de um, vor scădea cantitățile irosite. Și suntem de acord în acest sens cu punctele propuse de comisie. Totuși, nu sunt de acord cu ștergerea sau cu eliminarea ajutorului temporar, pentru că această măsură a contribuit la îmbunătățirea situației sectorului pescuitului de-a lungul timpului și trebuie să ne gândim uh, mai ales la ce se întâmplă într-o situație critică. Credem că acest ajutor ar trebui să fie păstrat. De aceea respingem această propunere de a introduce un mecanism bazat pe transferuri. Va trebui să existe o perioadă de adaptare uh, înainte să existe un impact asupra acestui sector. Există și măsuri uh, socioeconomice de însoțire a pescarilor. Este vorba de măsuri de uh, formare pe termen lung, uh, posibilitatea ca aceste persoane să își îmbunătățească nivelul de trai sau atunci când își încetează activitatea să primească beneficii precum uh, uh pensia anticipată și așa mai departe sau alte prestații sociale. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la contribuția sectorului pescuitului la combaterea schimbărilor climatice. Trebuie să... Nu cred că ideea aceea de a îmbunătăți eficiența uh, energetică este cea mai bună. Trebuie să ne gândim și la um, corelarea cu um, combaterea schimbărilor climatice. În ceea ce privește noua generație, cred că trebuie să ne gândim și la acest aspect. Există persoane care în ultimii ani uh, au uh, suferit uh, din cauza dezastrelor naturale sau din cauza poluării masive în regiunile de coastă. În momentul de față, Uniunea Europeană nu are măsuri specifice pentru a face față unor astfel de evenimente și de aceea credem că prin reforma politicii comune de pescuit va trebui să ținem seama și de aceste aspecte. De aceea trebuie să avem și un ajutor pentru a face față unor astfel de evenimente. Apoi am extins definiția. Uh, de, definiția beneficiarilor, pentru că um, trebuie să ținem seama și de siguranța la locul de muncă. Un alt aspect important uh, este și pescuitul la scară mai mică și acest lucru trebuie subliniat uh, în raport. În alte sectoare am analizat uh, aceste probleme. Oricum, ideea este că vrem să păstrăm acest ajutor uh, uh, și după perioada 2019 um, și mai ales în ceea ce privește stocurile de, de ton. În plus, uh, se limitează ajutorul uh, pentru pescuitul uh, de macro. Până la urmă, companiile mari pot să facă față provocărilor legate de inovație, de aceea trebuie să extindem puțin sfera de aplicare. În general, sunt de acord cu multe dintre propunerile comisiei, însă există um, anumite aspecte în care trebuie să ne, pe care trebuie să ne concentrăm uh, mai mult atunci când uh, creăm acest fond european. Oricum, există domenii care trebuie continuate și în perioada următoare de finanțare. În ceea ce privește uh, amendamentele de îmbunătățire a raportului, aș fi bucuroasă să primesc propunerile dumneavoastră. Acum aș dori să dau cuvântul apătorilor din umbră. Patrice Tirolian, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, uh, dragi colegi. În primul rând, aș vrea să salut uh, activitatea doamnei Feragut, uh, care a elaborat un raport foarte bun pe un subiect atât de tehnic. Reforma politicii comunitare în materie de pescuit ar trebui să se limiteze la o problematică destul de simplă, și anume cum să conservăm resursele, asigurând în același timp uh, păstrarea locurilor de muncă logica ecologistă Uh, predomină acum sau prevalează asupra oricălor alte considerente și nu cred că este logic acest lucru pentru că dispariția stocurilor uh, nu poate să ducă decât la oprirea oricărei activități în acest sector și de aceea este inacceptabil. De aceea trebuie să ne punem întrebări legate de mijloacele utilizate pentru a evita o situație neplăcută. Comisia ne propune un uh, model care nu îmbunătățește situația actorilor din acest domeniu. Din potrivă, se, se, se favorizează procesul de concentrare. Criza economică pe care o trăim de ceva vreme ne confirmă că aceasta nu este soluția potrivită. Uh, și cred că ar trebui să lăsăm o marjă de manevră mai mare teritoriilor care doresc uh, să uh, continue să parieze pe pescuit pe de o parte, pentru că de, de une, uneori nu au de ales și uh, pe de altă parte, pentru că coeziunea la nivel european nu poate fi realizată fără sectorul maritim și uh, al pescuitului. Este o activitate care vizează doar uh, anumite teritorii și poate de aceea nu prezintă un atât de mare interes. Însă este vorba de locuri de muncă, este vorba despre uh, zone întregi de care nu trebuie să uităm. Noi trebuie să încurajăm un model bazat pe calitate și o gestiune descentralizată bazată pe o mai bună cunoaștere a resurselor. Un model în care să fie implicat uh, mai mult actorii locali în acest demers de durabilitate. Finanțarea cercetării ar putea să fie îmbunătățită, iar dispozitivele de ajutor național ar trebui să fie flexibilizate și în plus ar trebui să fie uh, luate măsuri pentru sprijinirea flotelor. Oricum, uh, ar trebui să existe un model teritorial de pescuit durabil și de calitate. Aș vrea să insist și asupra situației specifice a regiunilor ultraperiferice. Apoi, dar trebuie să subliniez un lucru evident. Pescuitorii din Guiana nu pescuiesc în Marea Baltică, evident. Uh, aș putea să vorbesc uh, despre acest lucru evident uh, în uh, multe alte regiuni și din aceste motive, aceste regiuni ar trebui să beneficieze de măsuri adaptate la stocurile teritoriale. Exploatarea mediului maritim este inerentă spațiilor insulare și ar fi rezonabil și uh, o legislație neadaptată ar distruge aceste medii naturale. Pe baza articolului 349 din tratat, Comisia este responsabilă de aceste regiuni. Noi uh, trebuie să reprezentăm uh, aceste regiuni și vrem să ne asigurăm că legea care va fi adoptată va fi proporțională și echitabilă. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc domnule Tirolien. Înțeleg că domnul Ugias este înlocuită de Rica Maner. Aveți cuvântul. Thank you very much, Mulțumesc foarte mult. Da, într-adevăr, nu este prezent colegul, dar voi citi eu ideile pe care mi le-a transmis. În primul rând, ar dori să mulțumesc raportoarei pentru munca excelentă depusă. Iată care sunt uh, ideile domnului Ugeas. Este de acord cu structura generală și cu obiectivele propunerii care sprijină diversificarea activităților și uh, vitalitatea zonelor de coastă. În ce privește schema propusă, domnul Ugias este de acord să existe o perioadă de uh, tranziție în care să putem uh, evalua care ar fi efectele socioeconomice ale reducerii flotelor. De asemenea, el nu crede că ar trebui să eliminăm orice fel de ajutor sau subvenție în acest sector care trebuie să facă față constrângerilor ecologice. În ce privește catastrofele climatice, domnul UGS consideră că ar fi bine să păstrăm o parte din fonduri pentru a răspunde la acest tip de evenimente și n-ar fi bine să excludem uh, pescuitul artizanal. Să nu excludem nici uh, drepturile transferabile de pescuit, pentru că pescarii trebuie să fie protejați de centralizarea drepturilor în mâinile unor jucători mari. Domnul Ugias este pentru regionalizare, este de acord cu schimbul de date la nivel interregional. Este greu de prezis care va fi impactul măsurilor regulamentului asupra pescarilor la scară mică. Trebuie să planificăm bine acest lucru și este foarte important să înțelegem mai bine, să analizăm care sunt efectele schimbărilor pe care vrem să le introducem. În plus, dacă se tot vorbește despre economie și uh, ecologie, să nu uităm că noi luăm aici niște hotărâri la nivel politic. Domnul Ugeas consideră că trebuie să vedem uh, ce intenții are Comisia? Vrea să evite oare centralizarea drepturilor de pescuit în mâinile câtorva operatori mari care sunt prezenți la nivel național și internațional? Pentru că acest lucru trebuie evitat. Și, în fine, insistă pe protejarea pescuitului durabil, pe um, nevoile pescuitorilor artizanali și pe comunitatea științifică care poate să îi ajute pe pescari. Uneori s-a constatat că produsele locale sunt mai scumpe decât cele care vin din afară, deoarece trebuie să se supună la mai multe reglementări. Și ele concurează cu produse care nu sunt controlate și care vin la un preț mai mic. În ce privește amendamentele, Domnul Ugias nu este de acord cu amendamentele 4, 16 și 22 ale raportorului, ale raportoarei care extind uh, numărul de beneficiari mult mai departe decât uh, uh, cei la care se gândea inițial și anume pescarii artizanali. La 3 și la 21 este vorba despre condițiile de acces la fonduri. Aici, dumnealui crede că aici este competentă Comisia de Pescuit. Amendamentele 7, 49 și 54 ar trebui să fie negative, deoarece să nu uităm care este poziția ALDE la regulamentul adoptat recent. Trebuie să maximizăm eficiența politicii noastre de pescuit și să minimizăm uh, cantitățile irosite. Președinte, mulțumim foarte mult. Ana Miranda. Ευχαριστώ Ήθελα να πω ότι... Înainte de asta, însă, are cuvântul colegul nostru grec. Da, mulțumesc, doamna președinte. Avem uh, politica de pescuit și politica maritimă, două politici care trebuie să fie îmbinate. Să nu uităm că e vorba de două politici diferite pe care trebuie să le analizăm în contextul dezvoltării profesionale meseria de, de pescar este strâns legată de mediul în care se desfășoară. Deci noi trebuie să îi ajutăm să-și păstreze lucrurile de muncă și în același timp să îmbunătățim biodiversitatea. Știm că biodiversitatea a suferit uh, în uh, perioada recentă. Pe de altă parte, și pescarii din zonele de coastă au fost uh, foarte afectați. Ei nu au practic alternativă la meseria lor. Ei uh, nu se pot uh, reprofila. Adeseori vorbim de persoane în vârstă care au un rol important deoarece ei mențin populația în zonele acestea de coastă nu au alte mijloace la îndemână. Dacă meseria lor uh, dispare, ei nu se mai pot întreține, iar acest lucru se va repercuta și asupra altor activități economice și un impact asupra coeziunii, asupra acestor mici comunități. E important să luăm de asemenea măsuri care să îmbunătățească randamentul energetic al navelor randament uh, și din punct de vedere al mediului, dar și al pescarilor. Trebuie să îi ajutăm pe pescari să facă față prețului tot mai mare al petrolului. Deci costul carburantului a crescut pentru ei și acest lucru sigur că îi afectează. În același timp le cerem să dea mai mult randament uh, din punct de vedere al mediului înconjurător. Dacă vrem să introducem schimbări, să nu cumva să venim cu uh, niște măsuri care au uh, efecte negative. Am uh, risca să impactăm negativ și biodiversitatea și stocurile. Deci să venim cu alte soluții, cu soluții alternative la cele care vizează pur și simplu flota. Foarte adesea acest argument al flotei uh, nu uh, urmărește altceva decât să construim nave mai puternice, însă nu neapărat cu un randament mai bun. Eu cred că ar trebui să gândim uh, durabil, să gândim pe termen lung și să încercăm să um, gândim un alt tip de pescuit pe viitor, să combinăm um, dimensiunea durabilă a pescuitului cu dezvoltarea durabilă. În ce privește schimbările pe care vrem să le introducem, eu cred că acestea trebuie să fie susținute și din alte fonduri, nu doar de fondul de pescuit. Există și alte instrumente de finanțare pentru procesare. Și cred că ne putem gândi uh, la dezvoltare regională, la biodiversitate și la mediul marin. Eu cred că ar trebui să um, utilizăm uh, instrumente și pentru alte activități. În trecut am luat uh, măsuri care nu i-au ajutat pe pescari. Am uh, finanțat instalațiile din port, instalații care nu servesc nevoilor pescarilor, ci mai degrabă marinarilor. Așadar, Trebuie să vegem la interesele pescarilor, nu doar la obiectivele turistice și la nevoile marinarilor. În ce privește activitățile de turism sau cele de marinărie, avem uh, și alte surse de fonduri. Acum, în ce privește piscicultura, trebuie să susținem acest sector, însă să nu întrecem măsura. Da, susținem piscicultura, însă să fim foarte atenți la modul în care o promovăm. Foarte adesea, atunci când susținem piscicultura, acest lucru este în detrimentul pescuitului uh, de zi cu zi. Mulțumim. Următorul intervenient, domnul Marji. Da, mulțumesc, doamna președinte. Salut, munca raportoare. Eu însumi sunt raportor de aviz privind politica de pescuit. Cred că împărtășim uh, viziunea cu privire la o serie de chestiuni, dar avem și divergențe, cum ar fi uh, regiunile ultraperiferice. Am trei observații. Prima ține de o evidență. Nu va mai exista politică de pescuit uh, dacă nu mai există pești lumea nu își dă seama de acest lucru. Să nu uităm că în 2050, și am mai spus acest lucru aici, în 2050, deci, experții ne spun uh, că dacă noi continuăm uh, să exploatăm stocurile în ritmul actual, nu va mai exista nici urmă de pește, de cochilie sau uh, de ființă vie disponibilă pentru comercializare. Deci eu cred că trebuie să um, acordăm prioritate zero biodiversității. Două întrebări pentru doamna raportor. Prima se referă la dispozitivele de concentrare a peștilor care sunt uh, finanțate de Comisia Europeană sau au fost finanțate aceste dispozitive și-au demonstrat eficacitatea, în special în uh, bazinul sud-vest uh, din Oceanul Indian și am văzut acolo că anumite specii pelagice s-au refăcut și uh, pescarii au fost mulțumiți, așa că aș vrea să se reintroducă finanțarea pentru aceste dispozitive. A doua întrebare sau observație se referă la regiunile ultraperiferice. Eu cred că este important să facem o trimitere la articolul 349 din Tratatul de la Lisabona în textul nostru. Până acum, Dege Mare s-au pus întotdeauna la această trimitere, la această referință. Dar eu cred că noi, în comisia noastră, ar trebui să insistăm mai mult pe acest articol. Mulțumesc! Uh, thank you. We have... Președinte, mulțumesc! Din partea Comisiei Europene avem uh, un reprezentant. Domnule Lavier, dacă doriți să interveniți, aveți cuvântul. Excusez-moi, Madame la Présidente. Îmi cer scuze, doamnă președinte. Da, uh, mulțumesc pentru că îmi dați posibilitatea să intervin. Vreau să mulțumesc uh, raportoarei pentru acest uh, text excelent care ne-a permis să ne dăm seama de anumite detalii care au uh, importanță pentru continuarea dezbaterilor. Vreau să subliniez că prin amendamentele propuse, care se referă parte din ele la anumite schimbări de procedură, ehm, e bine, aceste amendamente lărgesc foarte mult uh, sfera de aplicare a regulamentului privind uh, Fondul pentru Afaceri Maritime și Pescuit. Se referă la calitatea și la numărul de beneficiari, de asemenea se mai referă la tipul de sprijin, tipul de acțiune care poate fi finanțată, și, evident, se referă și la nivelul de finanțare. Toate acestea au, desigur, consecințe financiare asupra utilizării acestui fond, care sunt uh, destul de importante, destul de semnificative. Uh, să nu uităm însă că fondul rămâne unul limitat și că um, el se deosebește de fondul anterior, Fondul European pentru Pescuit. S-a încercat o simplificare și se includ aici acțiuni care sunt acoperite de al doilea instrument financiar. Este vorba despre culegerea de date științifice, control și acțiuni de politică maritimă integrată. Și, uh, desigur, uh, piețe și uh, finanțare pentru compensarea supracosturilor din cauza faptului că unii producători operează în zone ultraperiferice. Noi, prin propunerea noastră, am încercat să facem astfel încât uh, elementele de bază ale aplicării politicii europene de pescuit să aibă un nivel de finanțare suficient. Mă gândesc la colectarea datelor, uh, colectarea informațiilor de bază aici. Vrem ca sectorul de pescuit să poată să participe, să, să beneficieze cât mai curând de ajutoarele pe care le punem la dispoziție și să nu mai uh, stea la mila ajutoarelor publice. Știți uh, care era problema noastră? Nu vrem să renoim uh, ajutoarele date pentru demantelarea navelor. Era vorba de costuri foarte mari și uh, s-a constatat că este o măsură ineficace și foarte scumpă. S-au cheltuit mai multe miliarde de euro pentru distrugerea unor nave de pescuit, știind că la ora actuală există încă numeroase uh, sectoare care au supracapacitate de pescuit. Printre amendamentele uh, raportoare există câteva care vor să impună renunțarea la anumite condiționalități. Ei bine, aici uh, ar trebui să fim uh, mult mai atenți, deoarece e vorba de asigurarea unei corelări cu alte fonduri. Dați-mi voie să vă amintesc că trebuie să asigurăm o coerență, o corelare între toate fondurile ce sunt incluse la cadrul comun fonduri structurale. Există reguli care se aplică la mai multe fonduri și uh, avem contracte de parteneriat cu statele membre. Dacă nu respectăm aceleași reguli, vă dați seama că va fi greu să le facem să funcționeze, va fi greu să avem o sinergie a finanțării. Există câteva formulări aici uh, care mi se par problematice în ce privește obiectivele referitoare la capturile aruncate în mare sau la dezvoltarea durabilă, la exploatarea durabilă a capturilor. Aici uh, cred că e nevoie de o analiză mai aprofundată și corelată cu uh, evoluția regulamentului de bază cu privire la politica europeană de pescuit. În fine, aș spune că cea mai mare problemă în tot acest proces uh, ține de o distribuire cât mai eficace, cât mai bună a fondurilor publice, a fondurilor europene. Aceste fonduri trebuie să fie utilizate într-un mod cât mai uh, constructiv, astfel încât sectorul să se poată restructura și să poată ajunge la un echilibru durabil, să se poate face un pescuit durabil, zonele de coastă rămânând uh, competitive din punct de vedere economic. Știm că ele se confruntă cu dificultăți, uh, știm uh, că e tot mai greu să producă în aceste vremuri de criză economică. Există costuri de producție și uh, prețurile sunt destul de volatile pe piață, după cum știți. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Levier. Rosa, dacă dorești, închei. Da, mulțumesc uh, Mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit. Am luat notă de toate propunerile făcute. Cu siguranță ele vor îmbunătăți textul final. S-au uh, discutat aici mai multe chestiuni. Da, într-adevăr, trebuie să fim foarte atenți în analiza noastră, deoarece vrem ca sectorul pescuitului să rămână uh, un sector activ în zonele de coastă. Vrem să există o distribuție cât de cât uniformă, dar uh, nu vrem să ne pripim. Trebuie să acționăm astfel încât să protejăm sectorul pescuitului, care este un sector foarte important pentru economia europeană. Mulțumesc! Președinte, acum uh, termenul pentru amendamente v-aș propune 20 septembrie, tot la ora 12. E o zi de joi, dacă nu mă înșel. Acum mergem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Este un uh, aviz al lui Olgiș Vlasac referitor la mecanismul de protecție civilă. Ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă spun, dragi colegi, că acest uh, proiect de aviz referitor la mecanismul de protecție civilă al Uniunii Pornește de la premisa că propunerea comisiei este bună, este una de calitate. Practic se vorbește despre uh, reacția Uniunii Europene și despre coordonarea mecanismului de protecție civilă din statele membre. Uniunea dorește să coordoneze acest uh, mecanism de reacție la catastrofe în interiorul Uniunii Europene și în afara ei. Comisia noastră, Comisia Regii, dorește să se focalizeze în special pe nevoile comunităților și ale autorităților locale. Cam uh, acesta este și spiritul amendamentelor depuse. Comunitățile locale joacă un rol foarte important în propunerea de măsuri cheie și în uh, reacția la evenimente. M-aș referi acum la regiunile de frontieră. Mai ales în uh, etapa de reacție, acestea au un mare potențial de a îmbunătăți măsurile comune de uh, reacție. Eu uh, am fost membru al serviciului montan din zona mea, în Republica Cehă, mai mulți ani și am experiență, deci. Mecanismul de protecție civilă ar trebui să fie corelat cu Fondul de Solidaritate. Am uh, constatat că se percepe o lipsă de flexibilitate în aplicare, lipsă pe care trebuie să o remediem. Acest mecanism propune simplificarea măsurilor deja existente. Se dorește unificare a finanțării și a prevederilor referitoare la acest uh, mecanism. Se vorbește și despre cofinanțarea acestor măsuri uh, în zonele transfrontaliere, despre numirea unor uh, manageri în comun, de trimiterea de echipe în zonele afectate și așa mai departe. V-aș uh, supune atenției patru amendamente importante. Primul este chiar amendamentul 1, care se referă la nevoia de a implica mai mult autoritățile locale. Apoi avem amendamentul 4, care se referă la o reacție mai eficientă în zonele transfrontaliere. Amendamentul 9 se referă la o mai bună coordonare cu Fondul de Solidaritate și, în al patrulea rând, avem amendamentul 10, care se referă la principiul subsidiarității. De asemenea, vă rog să analizați amendamentele 20 și 21, care se referă la articolele 11 și 12. Deocamdată, eu propun ca acestea să fie eliminate, însă am avut un dialog pozitiv, un dialog constructiv cu Comisia și căutăm și alte soluții. Aceasta ar fi o primă poziție preliminară. Eventual, mai târziu putem veni cu alte propuneri. Cam atât. Aceasta a fost introducerea mea. Mulțumesc. Se pare că toți raportorii din număr fac grevă. Eu simt la e aici, care în care nu e prezentă. Domnul UGS nu e prezent, dar există cineva care va urmi numele dumnealui. Vă rog, doamna Manel. Okay, thank you very much, Chair. Yes, uh, Chairman a I also in this. Vă mulțumesc. Într-adevăr, domnul Ugias este raportor din umbră și în cazul acestui dosar am să îl reprezint astăzi. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc uh, domnului Oldrich Balsac pentru activitatea excelentă. Există însă anumite amendamente care ar slăbi proiectele europene și domnul Lugias consideră că amendamentul 14 ar diminua capacitatea Uniunii să intervină statele membre uh, Îndeosebit în ceea ce privește elaborarea și dezvoltarea de planuri de gestionare a situațiilor de urgență, cât și luarea măsurilor de intervenție. De asemenea, îngrijorează amendamentul 17, care vizează planul de gestiune a riscurilor uh, fiecărui stat membru. De asemenea, e vorba și de amendamentul 20, care abrogă dreptul Comisiei de a interveni în uh, ceea ce privește activitățile de coordonare ca răspuns la situațiile de urgență. Amendamentul 21, de asemenea, elimină sprijinul Comisiei oferit sistemelor naționale de răspuns la catastrofă. De asemenea, suminează dreptul, puterea Comisiei de a găsi căi pentru a sprijini statele membre. Amendamentul 22 diminuează suma alocată pentru mecanismul de protecție civilă. Considerăm că o alocare mai generoasă de fonduri ar putea, într-adevăr, să vină, să fie de ajutor în gestionarea situațiilor de risc. Ultimul amendament căruia domnul UGE se opune este amendatul 23. E vorba de elaborarea de planuri de gestionare a riscurilor și a unei analize generale a riscurilor la nivelul Uniunii. Acest lucru se face fără a recurge la analiza unui sistem uh, eficient de analiză de risc. Propunerea domnului Ugia se concentrează asupra fondurilor suplimentare pentru a dota statele membre cu mijloace uh, corespunzătoare pentru a răspunde la situațiile de risc și, de asemenea, asupra deosebirii între o catastrofă și o catastrofă de amploare uh, Ultima observație, de asemenea, domnul s ar dori să se accenteze mai mult modificările posibile referitoare la legea privind uh, energia nucleară, având în vedere că ar putea reprezenta un motiv potențial pentru intervenția acestui mecanism prin eliminarea aliniatului 3 al articolului 1. Mulțumim foarte mult! Domnul Cristovelos, mulțumim foarte mult, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, uh, mecanismul de protecție civilă este un subiect foarte important și cred că există aici un amplu spectru politic adus în discuție. Cred că există două subiecte foarte importante asupra cărora ar trebui să ne concentrăm. În primul rând, uh, E foarte important să fim bine pregătiți la fața locului în regiuni, pentru că adesea o intervenție în timp util din partea autorităților locale poate contribui la limitarea efectelor negative. Dacă ar fi să analizăm lucrurile din perspectiva uh, evenimentelor din, din ultimii ani, putem măsura că în sudul Europei, la nivel local, se așteaptă întotdeauna la ajutor extern și autoritățile locale nu sunt suficient pregătite. Autoritățile locale trebuie să fie sprijinite, au nevoie de infrastructură corespunzătoare și de pregătire pentru a putea interveni la timp. De asemenea, trebuie fixate niște obligații foarte clare un protocol care trebuie urmat atunci când apare o situație de risc. Un alt lucru foarte important, trebuie să coordonăm totul, prevenție, intervenție timpurie și o politică generală de urmată în, odată ce catastrofa s-a produs. În Grecia, de exemplu, există trei entități care nu cooperează întotdeauna, care nu sunt atât de eficiente, așadar prevenția se face de către o entitate, intervenția în cazul situațiilor uh, de risc uh, se face de către altă entitate și protecția și um, așadar uh, protecția cetățenilor reprezintă, sunt în sarcina unei alte entități. E foarte important la nivel european, avem nevoie de o strategie unitară și de pregătire. Pregătirea e foarte importantă. Trebuie să creăm un mecanism european. Uh, nu e vorba de um, o entitate care să primească mai multe competențe decât cele existente deja astăzi. De exemplu, în acele situații unde un stat membru sau o regiune nu poate face față singură problemelor existente. Așadar, acest mecanism la nivel european trebuie să coopereze în mod eficient cu mecanismele existente la nivel regional și local. Aș dori să îmi exprim rezerva în cazul unei propuneri. Se, așa nume, se spune că trebuie abordate pericolele individuale, dar avem nevoie de planuri concrete. Nu e suficient să descriem fiecare pericol individual, ci a, trebuie să abordăm cauzele, de exemplu, cauzele incendiilor sau um, unui anumit tip de poluare nu e suficient să elaborăm o listă. Trebuie să consolidăm cooperarea la nivel european și acest lucru se referă și la planurile deja existente. Mulțumesc foarte mult! Constanță dorește să intervie numele lui Karen Karenbach? Da, are cuvântul doamna Kral. Îmi cer scuze, nu mi s-a comunicat foarte clar că Ehm, trebuie să intervin în numele raportarei noastre din umbră. Îmi cer scuze față de domnul Vlasa că nu l-am ascultat cu atenție. Am să vă prezint acum uh, notițele doamnei Karenbach, însă nu poate fi prezentă din păcate astăzi aici, și spune următoarele. Pentru grupul nostru socialist este foarte bine că se va crea așadar o legislație unitară uh, Uh, pot, nu poate decât să fie folositor pentru activitatea viitoare de gestionare a situațiilor de risc. Face trimitere la trei puncte, și anume articolele 11 și 12, și anume capacitatea de reacție în cazul uh, catastrofelor, se dânsa afirmă că e o idee foarte bună să păstrăm uh, legislația unitară aici, așadar există oarecare disensiune față de propunerea dumneavoastră. Trebuie să vedem dacă putem ajunge la un compromis. Al doilea punct, se, doamna spune atunci când se vorbește de listele de risc în cazul în, în loc de uh, planuri de gestiune, doamna Karenbach consideră că planurile de gestiune au mult mai mult sens decât elaborarea unor liste. Asta deoarece planurile de gestiune uh, permit posibilitatea unui schimb de informație în scopul prevenirii sau îmbunătățirii răspunsului la anumite catastrofe. Deosebi în uh, lumina evenimentelor din ultimii ani, um, are mai mult sens să elaborăm, să propunem, să punem accentul pe acest tip de planuri de gestiune. Un al doilea punct foarte important pentru doamna Karenbach reprezintă întrebarea de ce s-a propus o diminuare a bugetului. Uh, Aici argumentele nu sunt foarte clare pentru doamna Karenbach. Dumneavoastră propuneți așadar o diminuare a bugetului de la 513 la 455 de milioane de euro. Aici uh, e o problemă ce ține și de felul în care au fost conduse negocierile. Așadar, în ansamblu, Um, grupul nostru este mai degrabă în favoarea propunerii comisiei decât în favoarea propunerii domnului Vlasac. Rămâne de văzut dacă se poate ajunge la un compromis între raportorii din umbră și raportor. Uh, deocamdată eu vorbesc doar în numele doamnei Karmbach. Mulțumesc, mulțumim foarte mult și acum Patrice Tirolien. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte dragi colegi. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea sa. Vedem că își susține punctele de vedere cu seriozitate și cu responsabilitate și trebuie să vă mărturisesc însă că nu împărtășesc în totalitate abordarea sa cu privire la mecanismul uh, de protecție civilă al Uniunii este vorba despre catastrofele recente din Haiti, care ne-au reamintit uh, încă o dată dificultatea de a asigura un rol de coordonare la nivel european și de a identifica în mod clar acțiunea Uniunii Europene. Articolul 176 privind, 196 privind funcționarea Uniunii Europene ne dă posibilitatea de a întări capacitățile europene de prevenire și protecție uh, împotriva catastrofelor naturale de origine umană, fie că este vorba în interior, de acțiuni în interiorul Uniunii Europene sau în afara Uniunii Europene. Nu se vorbește despre o carte albă, ci despre necesitatea de a raționaliza sau de a reforma regulamentele existente. Aș vrea să subliniez interesul regiunilor frontaliere și ultraperiferice. Trebuie să apărăm o abordare bazată pe bazine care să poată armoniza aspectele sau problemele comune în anumitele bazine geografice, riscul de incendii, de exemplu, în bazinul mediteranean sau alte pericole în zonele ultraperiferice sau anumite riscuri de expunere chimică în anumite zone industriale. Tot, toate aceste lucruri justifică o astfel de abordare. De asemenea, este important uh, să subliniem uh, sprijinul la nivel regional uh, în baza diferitelor programe țintite și cred că trebuie să asigurăm sinergiile la nivel local și regional fără să pierdem ceea ce am obținut deja. Mulțumesc! Mulțumesc, Joachim Zeller! Ja, danke, Frau Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, putem observa că crearea unui mecanism de protecție civilă al Uniunii reprezintă o provocare și pentru Parlament. A fost uh, o solicitare a Parlamentului. Am purtat uh, o dezbatere recent și la Strasburg, de exemplu, care a fost răspunsul în cazul catastrofelor, în cazul in- în cazul inundațiilor și reiese că e nevoie de un mecanism la nivelul um, Uniunii. S-a constatat foarte repede nevoia finanțării suplimentare, dar există uh, deficite considerabile în ceea ce privește măsurile de prevenire și uh, în ceea ce privește um, coordonarea în răspunsul la aceste catastrofe. Iată de ce îi dau dreptate raportorului că mecanismul de protecție civilă este o activitate subsidiară. Cred că autoritățile naționale uh, conferă responsabilitatea autorităților locale. Acestea sunt cele care trebuie să răspundă pentru protecția cetățenilor. Statele membre Uh, și-au luat de asemenea angajamentul de a elabora plan, niște planuri de măsuri în uh, ceea ce privește protecția civilă. Există anumite state membre care încă nu și-au îndeplinit această obligație și acolo unde există planuri de protecție civilă, s-a constatat că măsurile de protecție împotriva inundațiilor, de exemplu, împotriva incendiilor, nu au fost urmate. Iată de ce cred că aceste cerințe trebuie păstrate în continuare. Nu trebuie însă să intervenim prea mult în uh, acele state care și-au creat un sistem armonizat atât de protecție civilă în ceea ce privește incidentele la locul de muncă, cât uh, și uh, catastrofe uh, și care recurgă pe lângă care recurg nu numai la entități naționale, ci și la anumite organisme care activează pe bază voluntară. Cred că e necesar, în cazul protecției civile, să dăm dovadă de solidaritate la nivel european, pentru că dacă atunci, dacă un stat european se vede depășit, um, atunci ar trebui să beneficieze de asistența celorlaltor state membre. În acest sens, însă, trebuie să fie foarte clar cum se coordonează activitatea. Trebuie să existe informații în acest sens la nivelul intervenției locale, cum se coordonează totul pentru a putea permite astfel o acțiune comună. Cred că este foarte important așadar ca pe de o parte uh, statele membre să anunțe, să informeze Comisia referitor la planurile lor de gestiune și să se păstreze criteriile stricte și, uh, de asemenea, să permită intervenția organizațiilor care lucrează pe bază voluntară uh, de exemplu, în Germania există o mare disponibilitate din partea populației de a furniza asistență voluntară și uh, e nevoie de coordonare în acest sens. Comisia a sesizat această nevoie. Iată de ce salut propunerea Comisiei și, de altfel, Comisia a promis uh, recurgerea la această soluție deja în repetate rânduri. Iată de ce vorbesc astăzi și de altfel și numele raportorului nostru din numele domnul Matula, care din păcate nu este prezent astăzi aici. Vă mulțumesc. Domnul Iunos Omarje. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu sunt uh, cel care urmărește acest text în grupul meu, de aceea intervin uh, puțin uh, nepregătit. Am însă o observație. În general, considerăm că propunerea comisiei este mai degrabă bună. Într-adevăr, este nevoie de o abordare integrată pentru gestionarea catastrofelor naturale. Am două observații cu privire la propunerile raportorului. Prima se referă la eliminarea capacității de reacție în situații de urgență. Ne temem că propunerea aceasta de eliminare uh, slăbește eficacitatea sistemului, care se bazează pe prevenire și pe pregătire, dar și pe reacție în situații de urgență. A doua reacție a noastră la propunerea raportorului se referă la uh, înlocuirea planurilor naționale de gestionare a riscurilor cu niște liste de riscuri și mijloace de prevenire și remediere. Și aici avem câteva întrebări legate de această propunere, care, după părerea mea, nu este tocmai binevenită pentru că planurile naționale sunt cele care fac legătura între trei din cele patru axe ale protecției civile, care sunt prevenirea, pregătirea și reacția. Dar am notat ceea ce a spus raportorul și anume că vor continua discuțiile pe această temă și că dumnealui va integra pozițiile exprimate în cadrul comisiei noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! din partea Oficiului uh, pentru Ajutor Umanitar și uh, Protecție Civilă de la Comisie. Avem pe Hans Das, căruia îi dau cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, dați-mi voie să îi mulțumesc domnului Vlasac pentru proiectul de raport și să salut sprijinul pentru anumite propuneri ale noastre. Este prima dată când Parlamentul Euro- European decide cu privire la o, un act normativ în domeniul protecției civile. De aceea, pentru noi este foarte important să vedem cum se desfășoară discuțiile în Parlament, contăm pe sprijinul Parlamentului European uh, pentru a obține un rezultat uh, echilibrat la sfârșitul negocierilor. Dați-mi voie să subliniez pe scurt importanța acestei legislații pentru regiunile din Europa. Dezastrele cresc. Cresc la nivel global, dar și în interiorul Uniunii Europene. Este valabil acest lucru pentru dezastrele naturale, dar și pentru dezastrele provocate de om. Acestea cresc în frecvență, deci avem, avem tot mai multe dezastre, iar în același timp vulnerabilitatea noastră la dezastre este tot mai mare. Dați-mi voie să vă dau un exemplu concret. Când când uh, recentul cutremur a afectat uh, zona Emilia-Romana din uh, Italia, cutremurul a mm, dus la pierderi de vieți omenești, dar și la pierderi de 13 miliarde de euro. Și asta numai or- când o regiune dintr-un anumit stat membru a fost afectată. Deci vă dați seama că impactul asupra regiunilor poate fi enorm. De aceea, la nivelul Comisiei, ne este clar că trebuie să ne pregătim în fața acestor dezastre, pentru că dezastrele cresc în frecvență, iar noi suntem tot mai vulnerabili. Iar singura, singurul nostru răspuns este să ne pregătim cât mai mult. De aceea, Comisia a făcut această propunere uh, care vine cu o abordare echilibrată, care ține seama de prevenirea dezastrelor, dar și de pregătirea pentru reacția în situații de urgență. Evident, regiunile au un rol important de jucat în ciclul de management al dezastrelor, de la prevenire, la pregătire și la intervenție de urgență. Accentul pus pe zonele de frontieră este unul pe care îl susținem. Este clar că există foarte multe efecte transfrontaliere ale dezastrelor, iar la nivel european putem face foarte multe pentru a ne asigura că aceste aspecte sunt luate în considerare. Principiul subsidiarității este unul la care ținem foarte mult și pe care îl susținem în acest dosar, mai mult poate decât în alte dosare, pentru că suntem în totalitate de acord cu raportorul că orice intervenție eficientă eficientă la dezastre trebuie să fie o intervenție mai întâi locală și regională. Dacă răspunsul uh, trebuie să fie imediat și eficient, regiunile sunt cele mai în măsură să știe care sunt nevoile și care sunt cele mai potrivite intervenții. Din păcate însă, în realitate, regiunile nu pot face față întotdeauna intensității uh, și amplorii dezastrelor. De aceea intervine nivelul european cu respectarea principiului subsidiarității și cu respectarea uh, forțelor naturii. Nu pornim de la zero în acest domeniu, pentru că de 10 ani avem cooperare în domeniul protecției civile, în cadrul acestui mecanism mecanism al Uniunii și uh, s-au dezvoltat foarte multe măsuri eficiente. Iar comisia încearcă să păstreze aceste elemente uh, care au funcționat uh, și să introducă alte elemente care vor îmbunătăți uh, predictibilitatea cooperării noastre. Aceste elemente sunt cele în care avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Avem nevoie de sprijinul Parlamentului European pentru a ne asigura că textul final nu este diluat. Aceste elemente sunt mai multă concentrare pe planificare, crearea unui, unei unei baze voluntare de active de intervenție de urgență și finanțare europeană pentru rezolvarea uh, problemelor și pentru finanțarea acestor echipamente, acestor active. Aceste elemente fac parte dintr-o abordare echilibrată uh, care ține seama de solidaritatea europeană și de responsabilitățile statelor membre. Statele membre trebuie să-și asume responsabilitatea în domeniul prevenției. Acestea trebuie să aibă planuri bune și trebuie să poată schimba informații cu privire la riscurile cu care se confruntă și planurile pe care le-au dezvoltat. Prin acest schimb de informații la nivel european, putem învăța unii de la ceilalți și, da, putem uh, să creăm uh, puțină presiune unii asupra celorlalți pentru a uh, fi cât mai eficienți. În același timp, trebuie să dăm dovadă de solidaritate în, reac- în intervențiile noastre în situații de urgență și de aceea trebuie să creăm o bază voluntară de active a statelor membre și să folosim în acest sens fondurile Uniunii Europene, care sunt și așa limitate. Trebuie să ne organizăm mai bine și trebuie să ne asigurăm că acele active cheie sunt disponibile atunci când unul dintre noi are nevoie. Trebuie să ne concentrăm mai mult pe calitate, dar și pe asistența bazată pe nevoi. Și asta nu pentru gloria Comisiei Europene sau a comisarilor, ci uh, pentru cetățenii care suferă din cauza acestor dezastre dramatice. Am dat exemplul cu tremurului din Italia, apoi uh, incendiile de pădure din Portugalia, în care această țară a fost copleșită la un moment dat. Și uh, datorită unui proiect pilot sponsorizat de acest Parlament, am reușit să, inter- să răspundem la cererea uh, Portugaliei de a furniza avioane de uh, luptă împotriva incendiilor. Uh, și aici a funcționat acest concept de uh, bază comună de active iar intervenția din Portugalia s-a dovedit una foarte eficientă, tocmai datorită acestei cooperări europene. Am să închei prin a face un apel la sprijinul dumneavoastră pentru ca acest act normativ să fie adoptat, uh, astfel încât rezultatul, nou, rezultatul final să țină seama de nevoile regiunilor, dar și de nevoile cetățenilor europeni, care uh, susțin uh, foarte mult aceste propuneri pe care le-a făcut Comisia. Cel mai recent Eurobarometru privind protecția civilă arată că 97% dintre cetățenii noștri sunt în favoarea solidarității europene în cazul unor dezastre majore. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Das. A fost o intervenție foarte utilă. Uh, aveți ultimul cuvânt. Domnule raportor, mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră la această dezbatere. Poate că veți fi surprinși să auziți că în uh, multe privințe nu sunteți de acord pentru că nu știți uh, ce compromis se pregătește la amendamentele 22 și 23 și la articolele 11 și 12, adică cele care se referă la capacitățile de intervenție uh, în situații de urgență la nivel european trebuie să ajungem la un compromis pe marginea acestor uh, articole și amendamente. astfel încât uh, procesul decizional cu privire la instituirea capacităților să se facă în cooperare cu statele membre. Niciodată Comisia nu va hotărâ pe cont propriu cu privire la aceste capacități și eu cred că am găsit acest compromis uh, și cred că Uh, veți fi mulțumiți de acest compromis. În al doilea rând, aș dori să mă refer la planurile de management al situațiilor de criză și la listele de riscuri. Cunosc oarecum această situație pentru că m-am ocupat de managementul crizei în regiunea mea. Am fost primar la nivel local și cunosc foarte bine situația. Cred că unele planuri de gestionare a crizei sunt clasificate pentru că conțin informații uh, uh, delicate care nu pot fi transferate, care nu pot fi dezvăluite. Sigur, trebuie să ne coordonăm, însă trebuie să cunoaștem riscurile și trebuie să ne pregătim pentru acele riscuri. Iar apoi uh, trebuie să luăm măsuri de prevenire. Întâi trebuie să cartografiem situația și uh, comisarul Barnier a subliniat acest lucru în cadrul unei uh, audieri uh, pe această, pe această temă, pentru că este un subiect pe care Comisia îl are în vedere de mai multă vreme. În ceea ce privește reducerea de buget propusă, evident, ni se cere întotdeauna să uh, găsim uh, surse și posibilități de economii și cred că și în acest sens putem ajunge la un compromis. Există un alt punct important care a fost menționat și anume sprijinul, principiului, uh, sprijinul pentru principiul subsidiarității. Într-adevăr, acesta este un fir roșu în toată propunerea mea. Regiunile au un rol foarte important, după părerea mea. În ceea ce privește procedura unificată la nivel european, trebuie să fim prudenți, pentru că fiecare stat membru are o experiență diferită, are o istorie diferită. Uh, S-a vorbit despre pompierii voluntari. Este o tradiție în Europa Centrală, chiar și în Cehia avem uh, asociații voluntare. Însă situația este diferită în sudul Uniunii Europene. Așa că uh, nu cred că ar trebui să dezvoltăm un singur mecanism, pentru că fiecare țară sau fiecare grup de state membre are o abordare diferită. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, aștept cu interes discuțiile ulterioare. Mulțumesc! Termenul pentru depunerea amendamentelor este 19 septembrie, miercuri, la ora 12. Vă mulțumesc. Acum putem să trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, care se referă la optimizarea rolului dezvoltării teritoriale în cadrul politicii de coeziune. Derek, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nici eu uh, nu pot spune că este un uh, titlu uh, foarte interesant pentru un raport, dar eu totuși sunt foarte încântat că am ocazia să mă ocup de acest raport. Colegii cred că recunosc importanța uh, asigurării eficienței politicii de coeziune în viitor și cred că există un consens între colegi uh, Uh, că o modalitate sau două modalități de a atinge această eficiență este să introducem măsuri de simplificare și să ne asigurăm că în viitor această politică de coeziune va fi mai mult bazată pe performanță. Acest proiect de raport sugerează că o modalitate de a realiza această simplificare și eficiență este introducerea unor mecanisme de a pune la oaltă mai multe fonduri la nivel local și regional. Uh, cred că un lucru care ne lipsește este un astfel de mecanism pentru a atinge acest obiectiv la nivel local și regional. În redactarea acestui proiect am discutat cu factorii de interes de la nivel local și regional, pentru că aceștia au uh, anumite idei pentru integrarea fondurilor în viitor. De exemplu, am avut o masă rotundă cu părțile interesate uh, care au venit în Parlamentul European și care ne-au prezentat ideile lor de integrare a fondurilor în viitor. Apoi, uh, în timpul discuțiilor, am identificat o serie de idei pentru viitor. Aceste idei sunt foarte importante pentru că sunt exemple practice, nu sunt doar niște idei teoretice pe care le avem noi sau pe care le are Comisia, ci sunt exemple practice de integrare a fondurilor. Este vorba de exemple de mecanisme. Raportul analizează și propunerile uh, făcute de comisie pentru reunirea fondurilor. Este vorba de o abordare bazată pe rezultate, reducerea poverii administrative, creșterea nivelului de flexibilitate la nivel local și regional. În plus, am analizat și noul instrument de finanțare pe care îl propune Comisia. Este vorba de dezvoltare uh, bazată pe comunitate, planuri de acțiune integrate și așa mai departe. Când am discutat cu autoritățile locale și regionale, am constatat că acestea salută aceste idei uh, și doresc să știe care sunt implicațiile practice pentru viitor. Oricum, ideea este că avem nevoie de mai multe clarificări din partea Comisiei legate de modul în care vor funcționa în practică aceste idei. Sigur, sunt uh, evoluții utile, însă avem nevoie de mai multe clarificări. Din aceste discuții legate de cele trei mecanisme, am uh, identificat și alte exemple din Europa, din țara Galilor, din Danemarca, din Olanda, din Manchester și din alte zone pentru a vedea cum putem utiliza aceste mecanisme în viitor, astfel încât să integrăm uh, cele cinci fonduri am uh, primit uh, răspunsuri pozitive în uh, urma acestui proces și am concluzionat că autoritățile locale și regionale sunt mulțumite că Parlamentul se gândește la viitorul lor și la reunirea acestor fonduri în viitor. Așadar, aștept cu interes discuțiile viitoare cu autoritățile locale și regionale, dar și cu colegii din Parlament și cu raportorii din umbră. Este un uh, raport din proprie inițiativă. Uh, vom avea uh, discuție în regii. Eu am vrut doar să vă subliniez ideile principale pe care le veți regăsi în raport și vă pot spune că voi integra și opinia dumneavoastră. Acum, uh, raportorul din umbră din partea PP. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Na początku Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, țin să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz. Nu doar că titlul mi se pare interesant, ci și textul mi se pare interesant. Cu toții suntem de acord că este un lucru foarte important pentru a asigura revenirea economiei europene și pentru o revenire a dezvoltării. Eu cred că e important să analizăm foarte clar instrumentele financiare și să le ajustăm la nevoile beneficiarilor și regiunilor. Trebuie să ajustăm uh, costurile pe care aceștia le suportă când accesează finanțarea și să nu mai vorbim de povara administrativă care a fost invocată de atâtea ori în această comisie și în raport. Se menționează în acest text uh, trei instrumente pe care am să le amintesc. Cel mai important este cel al investițiilor teritoriale integrate. Eu cred că acest instrument uh, stimulează foarte tare dezvoltarea regiunilor. Finanțarea vine în pachet uh, din mai multe surse, astfel încât uh, se pot organiza intervenții multisectoriale. Eu cred că e foarte important să subliniem astfel de acțiuni integrate în zonele urbane, deoarece prin ele se pot combina surse de finanțare având mai multe obiective. Trebuie să promovăm uh, investițiile teritoriale integrate pentru ca să putem să unificăm uh, procedurile de implementare pentru fondul social, pentru dezvoltarea regională și fondul de coeziune. Un alt instrument uh, foarte important mi se pare uh, cel al acțiunilor uh, comune, cel al intervențiilor operaționale comune. Mi se pare că acest instrument garantează o abordare funcțională, deoarece el permite intervenția la scara adecvată, începând uh, cu zone învecinate până la zone urbane foarte mari, zone metropolitane. Totuși, aceste acțiuni comune nu ar trebui să fie doar uh, pe hârtie, să pare strategii bune pe hârtie, ci ar trebui ca ele să fie utilizate de autoritățile locale pentru a interveni în cazul în care e nevoie în diverse domenii. Sper că aceste planuri să nu consume prea mult timp și uh, să poată beneficia de surse de finanțare multiple, astfel încât uh, implementarea să se poată face la timp și să obținem rezultatele dorite. Un al treilea instrument de dezvoltare mi se pare că este dezvoltarea locală bazată pe comunitate, aceasta ar putea fi mijlocul cel mai bun de a stimula comunitățile locale să pună în aplicare diverse acțiuni importante pentru ele. Trebuie însă să definim zonele și sfera de aplicare adecvate pentru acest instrument. Avem nevoie de un mod cât mai accesibil pentru obținerea acestor fonduri accesibil pentru autoritățile locale. Știu că adesea administrațiile locale nu au uh, personalul necesar, nu au mijloacele tehnice pentru a înfrunta, pentru a se confrunta cu uh, procesul acesta foarte dificil al accesării fondurilor. Cred că și modul în care sunt plătiți banii ar trebui să fie modificat. Eventual să nu mai lucrăm cu subvenții, ci cu un fel de grant, un uh, fond nerambursabil ar uh, fi uh, o idee mai bună, deoarece astfel cred că se poate vedea mai bine situația cheltuielilor. Eu cred că un rol mai mare din partea autorităților locale, din partea comunității locale, este necesar, ar putea contribui la o mai bună dezvoltare și ar putea chiar stimula Inițiativa locală ar putea ajuta la crearea de locuri de muncă noi. În fine, domnule raportor, vreau să vă felicit pentru acest raport și am să prezint câteva amendamente. Însă, nu vreau să credeți că punctele ce țin de investițiile teritoriale integrate nu cred că acestea ar trebui să preceadă punctele referitoare la planurile de acțiune comune. Președinte, mulțumesc. Nu știu dacă cineva dorește să intervine din partea ALDE. Doamna Husmenova nu, nu e prezentă. Din partea verzilor, Karima nu e nici a prezentă. Nicolas Crisohelos, te rog. Sorry, before you start speaking, I would Înainte să-ți dau cuvântul, o să cer uh, coordonatorilor, asistenților lor, uh, dacă sunt de acord să începem reuniunea coordonatorilor mai devreme. Nicolas, ai cuvântul. Mulțumesc. Acesta este un raport important. Cred că trebuie să avem în vedere că sumele disponibile au ca obiectiv dezvoltarea teritorială și îmbunătățirea vieții cetățenilor. Așa că, cu cât utilizăm mai bine aceste instrumente, cu atât uh, obținem rezultate mai bune în final. Ca să ajungem la cel mai bun rezultat, trebuie să uh, cheltuim cât mai eficient sumele avute la dispoziție. Trebuie să facem dezvoltare teritorială cu ajutorul comunităților locale. Ele sunt părți interesate și trebuie să aibă un rol cât mai puternic. Ele știu care le sunt nevoile cel mai bine. Așa că mi se pare că e foarte important să nu venim cu politici prea uh, ample, ci cu uh, politici prin care putem combina utilizarea mai multor fonduri. E important să facem acest lucru pentru că prea adesea ne confruntăm cu proiecte finanțate din uh, diverse fonduri și care nu obțin cel mai bun rezultat, nu sunt optimizate. Cred că am putea să schimbăm uh, situația dacă putem combina toate aceste resurse, toate aceste fonduri pentru a ne îndeplini scopul pe care ni l-am fixat aici în Parlament, adică performanță optimă. Trebuie să reducem de asemenea birocrația, trebuie să clarificăm uh, cât mai mult regulile, ele trebuie să fie inteligibile, astfel încât comunitățile să poată accesa mai ușor resursele disponibile. și, sigur, trebuie să mizăm pe rezultatele care sunt fixate pentru diversele fonduri, pentru, pe obiectivele acestora. Știm că resursele sunt limitate, așa că trebuie să găsim surse de finanțare alternative, complementare. Adică să găsim uh, bani care să ne permită să intervenim pe mai multe axe prioritare. dacă recurgem la mai multe fonduri, poate că am putea obține mai multe surse de finanțare pe care le putem combina și astfel să obținem acele rezultate dorite. Președinte, mulțumesc. Cristian Svansfeld este prezent. Dăm cuvântul Comisiei Europene, reprezentantului de Geregio. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport. Suntem complet de acord cu domnia sa, dar trebuie să consolidăm dimensiunea teritorială și avem nevoie de o mai mare integrare a fondurilor. Aceasta era și propunerea noastră. Vrem un parteneriat mai mare, vrem să menținem codul de conduită și uh, salutăm exemplele pe care le înaintează acest raport. Însă aș vrea să clarific anumite neînțelegeri. Planul de acțiune comună e prezentat ca un uh, instrument de cooperare teritorială, dar nu uh, este un astfel de instrument. E mai degrabă un mijloc prin care noi asigurăm uh, finanțarea și obținem rezultate, adică un mijloc prin care putem calcula costurile pentru ceea ce vrem să facem, un fel de estimare este, credem noi, uh, o abordare diferită față de cea a raportorului. De asemenea, există o diferență de semnalat aici între IT și DLBC. Cred că ar trebui să analizăm această diferență mai clar. Există un nivel local, un nivel regional. IT, de pildă, nu poate să aibă loc la nivel subregional, dar se poate organiza la nivel trans regional sau macroregional. Deci există niște distinții aici. Pot fi utilizate în combinație, dar nu este obligatoriu acest lucru. În ce privește exemplele din raport pe care spuneam că le salut, aș spune că e nevoie de mai multe îndrumări, de mai multe orientări și lucrăm la ele. Lucrăm la orientări cu privire la modul în care ar trebui să funcționeze aceste instrumente. În ce privește dezvoltarea bazată pe comunitățile locale, vă pot spune că toate direcțiile noastre lucrează la un document comun care sperăm să ajute. Exemplele date de raportor arată că nu contează doar instrumentul, ci și procesul de implementare care are loc apoi la nivel um, regional, subregional, național și local. Aceste autorități uh, au un rol crucial de jucat, iar el este foarte evident din exemplele din raport. Mulțumesc! Președinte, mulțumim foarte mult! Derek, dacă dorești să tragi concluzii. Da, mai întâi mulțumesc colegilor pentru toate aceste comentarii. Colegul care a spus că cu cât aducem împreună mai multe fonduri, cu atât uh, putem uh, obține un impact mai mare. Da, perfect adevărat. Acesta este și scopul raportului din proprie inițiativă. Aș spune câteva cuvinte despre investițiile teritoriale integrate. Nu, nu, nu cred că există o mare controversă în legătură cu ordinea în care apar ele în raport. Putem să discutăm asta mai târziu, însă ce trebuie clarificat este că până acum s-au folosit uh, FSE și uh, FEDER pentru a le finanța. Eu cred că ar trebui să identificăm și alte surse de finanțare. Să ne gândim la Orizont 2020. Sigur, el nu intră în sfera raportului meu, dar mă pot gândi la proiecte mari la care am putea încerca să folosim bani de la Orizont 2020 pentru construire de capacități și apoi să optăm pentru FSE, pentru uh, training și pentru uh, infrastructură să recurgem la FEDER. Deci iată un model de a combina fondurile. De asemenea, vreau să mulțumesc Comisiei Europene pentru contribuție. Mă bucur că am obținut unele clarificări. Acesta era și uh, unul dintre scopurile raportului meu. Nu toată lumea știe foarte clar ce se întâmplă, ce presupune acest mecanism, așa că mă bucur că, în sfârșit, Comisia a venit cu unele lămuriri. În raport m-am uh, concentrat pe nevoia de a aduce mai multă claritate și simplificare. Dacă vrem să încurajăm autoritățile locale și cele regionale să combine fondurile, totul trebuie să fie mult mai clar, pentru că dacă nu e clar ce se întâmplă, atunci nu vom reuși să combinăm fondurile. Deci acesta era un alt scop al raportului. Dar în orice caz avem timp la dispoziție, putem să mai discutăm cu colegii și cu comisia înainte de următorul termen. Președinte, mulțumesc foarte mult. Dacă îmi permiteți și eu aș face o scurtă observație. Raportul dumneavoastră se alcătuiește acum în paralel cu negocierile și uh, probabil că înainte de vot uh, negocierile uh, vor continua în Comisia Regii. În ce privește etapa de implementare, cred că nu insistați uh, suficient. Da, e important să lămurim cadrul de reglementare, dar e importantă și etapa de implementare. Și acolo uh, există orientări, îndrumări care trebuie analizate, poate vă gândiți la asta. Cu aceasta încheiem discuția din ziua de astăzi. Termenul de amendamente este 21 septembrie, adică aveți la dispoziție aproape o săptămână întreagă, deci 21 septembrie la ora 12. Dragi colegi, cu asta se încheie ședința de astăzi. Mâine avem multe voturi, să nu uitați cartela de vot. Acum, pentru coordonatori, uh, din câte am înțeles, uh, domnul Omarji poate veni la 6 fără 10, așa că vom începe atunci uh, ședința coordonatorilor. Deci la 6 fără 10, în aproximativ 7 minute.